So, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, would you take... Dragi colege și colegi, vă rog să vă ocupați locurile. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich darf Dragi colege și colegi, Dați-mi voie să vă urez bun venit la cel de-al treilea grup de discuție în cadrul acestei conferințe interparlamentare. Dați-mi voie să urez bun venit atât membrilor uh, parlamentelor naționale cât și colegilor din Parlamentul European. Subiectul, sau mai degrabă subiectele uh, care vor face obiectul uh, discuției din această după-amiază se referă, în primul rând, la ce reprezintă un calificativ AAA social. Trebuie să discutăm despre mecanismul um, stabilirii unui um, salariu adecvat și în continuare după amiază ne vom ocupa de politica de investiție pentru crearea de noi locuri de muncă. E vorba de instrumentul pentru investiții și politica de formare profesională, competențele necesare în viitor. Înainte de toate, dați-mi voie să mulțumesc parlamentelor naționale care au dat curs uh, propunerii noastre În această după-amiază, în total, am primit 10 uh, răspunsuri la întrebările pe care le-am lansat. Aș dori să îl salut pe Charles Engel ca președinte al Comisiei pentru Ocupare din uh, Camera Deputaților din Luxemburg. Îl așteptăm și pe Nicolaus Marius, președintele Comisiei uh, Sociale din Parlamentul Elen. Știu că este în această clădire, vine spre noi, probabil a fost reținut uh, pentru un interviu sau pentru întrebări. Foarte pe scurt, trebuie să vedem uh, după cum știți deja, să, uh, care este lista celor care vor lua cuvântul. Vă rog să completați formularul pentru a lua cuvântul. Ați primit formularul alb pentru prima parte a discuției, pentru acel social, un calificativ social. Și pentru cea de-a doua parte a discuției aveți acel formular de culoare galbenă. Vă rog să uh, completați aceste formulare cât se poate de lizibil pentru ca colegii de la secretariat să le poată citi și pentru ca și eu să nu greșesc numele dumneavoastră. Vom încerca, prin urmare, să facem în așa fel încât toți cei care s-au scris la cuvânt să poată și interveni. Iată de ce voi limita de pe acum timpul de intervenție la două minute. Pentru unii dintre colegi poate că e surprinzător, colegii din Parlamentul European deja sunt obișnuiți cu acest timp de intervenție de două minute. Mai mult antrenament decât atât nu se poate să primească. Îi urez bun venit domnului Nicolae Manios, care ni s-a alăturat la prezidiu. Știu că colegii din Parlament, după cum spuneam, sunt obișnuiți cu acest timp de intervenție, dar, din păcate, știu că în Parlamentele Naționale intervențiile sunt ceva mai lungi. Vom încerca oricum să ne descurcăm. Dacă cineva se lungește prea mult, voi interveni și uh, vă cer de pe acum înțelegere pentru asta. Trebuie să facem tot posibil pentru ca toată lumea să ia cuvântul. Foarte pe scurt am să fac o introducere ce înseamnă un calificativ triplu social. Este o inițiativă lansată deja de Jean-Claude Juncker în 2014 într-un discurs ținut în uh, fața Parlamentului European. Aceasta a dus la o dezbatere referitoare la un pilon european a justiției sociale în octombrie 2015. Comisia a lansat uh, o dezbatere iar în cele din urmă, această inițiativă a fost preluată de comisie în programul său de lucru pentru anul 2016. În ianuarie 2016, comisia a concretizat această inițiativă, a venit cu o primă dezbatere orientativă S-au inițiat de asemenea consultări cu partenerii sociali și cu reprezentanții naționali, locali și regionali. De asemenea, societatea civilă a fost implicată. Acest proces trebuie să ducă în cele din urmă la concretizarea unui pilon social în care să se regăsească drepturile sociale. Noi, în calitate de Comisie pentru Ocuparea Forței de Muncă, atragem atenția asupra necesității inițierii unui dialog social cât mai amplu. În uh, ultimele luni apar câteva um, subiecte importante, un fel de subiecte umbrelă, să le spunem așa. E vorba, de pildă, de o jurisprudență la nivel european care să corespundă secolului 21. E vorba, de pildă, de șomajul în rândul tinerilor, de șomajul pe termen lung, uh, Acestea trebuie combătute și mai precis în acest pilon uh, al drepturilor sociale se regăsește și echilibrul între uh, viața profesională și viața de familie a tinerilor părinți. Trebuie să discutăm și despre agenda socială, de acel uh, deja anunțat pachet pentru mobilitatea forței de muncă. Comisia spune că în săptămânile care vin va veni cu propuneri concrete. Vom discuta și despre standarde sociale minime, drepturi sociale minime. Există nenumărate, nenumărate definiții care se regăsesc atât în Carta Socială Europeană cât și în convențiile Organizației Internaționale a Muncii. Toate acestea trebuie concretizate, trebuie unificate. Aceasta este intenția Comisiei pentru ca, cel puțin la nivelul zonei euro, să se facă această delimitare și uh, sperăm că în viitor să se alăture și celelalte state membre. În pregătirea pentru ședința de astăzi am formulat câteva întrebări uh, pe care vi le-am adresat, nu am să intru în detaliu pentru că aveți deja aceste întrebări. Și contribuțiile dumneavoastră, bineînțeles, vor fi incluse în dezbatere. Astăzi discutăm și despre următoarea întrebare, cum putem uh, să includem și partenerii sociali în această dezbatere la nivel național. E vorba de acele uh, consilii pentru uh, competitivitate. Am discutat deja la nivel european, uh, am discutat despre mecanismul uh, de stabilire a salariilor, de pildă un subiect destul de controversat Trebuie să ajungem la o mai bună înțelegere a afirmației lui Jean-Claude Juncker și anume că pentru aceeași muncă să se uh, ofere același salariu peste tot în Uniunea Europeană, să vedem cum putem împăca această idee cu cerințele pieței. Deocamdată nu cred că această idee va progresa foarte mult. Cam atât ca introducere. Sper că uh, nu i-am uh, speriat pe invitații noștri. Cel din tâi va avea cuvântul uh, domnul George Engel, după care Nicolaos Manios și apoi uh, vom începe dezbaterea. Vă rog, George, aveți cuvântul. Deputate, mesdames et messieurs. Doamnelor și domnilor deputați, dragi colegi, în calitatea mea de președinte a Comisiei pentru Ocupare, Afaceri Sociale și Securitate Socială din Luxemburg, mă bucur să mă aflu astăzi aici. Vreau să-i mulțumesc domnului Handel, președintele acestei comisii, pentru că mi-a dat ocazia să vorbesc despre un subiect la care țin în mod deosebit și anume dimensiunea socială a Uniunii Europene. Doamnelor și domnilor, în urmă cu 50 de ani, câteva minți luminate, printre care și un cetățean din Luxemburg, au avut ideea să pună bazele Uniunii Europene, așa cum o cunoaștem noi în prezent, acest spațiu de pace și stabilitate care ne s-a părut de la sine înțeles timp de mulți ani, n-ar fi putut să se nască fără uh, implicarea lor și fără energia lor. În anii 50, semnatarii declarației Schumann și-au fixat drept obiectiv să îmbunătățească condițiile de viață datorită Uh, legalizării progreselor și favorizărilor și cred că uh, angajamentul lor era justificat. Tratatele care au fost semnate ulterior au dat un nou impuls acestei perspective sociale, care mult timp a fost neglijată. Tratatul de la Lisabona, de exemplu, a consolidat dimensiunea socială a Europei, a promovat ocuparea și garantarea protecției sociale, garantarea unei formări și lupta împotriva excluziunii sociale. Aceste idei se află acum în inima proiectului european. Europa se confruntă însă în prezent cu probleme sociale majore care ne arată, de exemplu, că șomajul a atins niveluri record, de asemenea inegalitățile, sărăcia, um, lipsurile materiale și totul se um, totul diferă foarte mult de la un stat membru la altul. Șomajul în rândul tinerilor și sărăcia copiilor sunt două fenomene care arată că proiectul european trebuie să se recentreze Um, în jurul dimensiunii sociale dacă ne dorim să nu intervină o adevărată fractură socială și chiar o opoziție a populațiilor noastre uh, față de proiectul european și dacă nu mai vrem să încurajăm um, extremismele și uh, tendințele populiste. În plus de dezechilibrele financiare și dezechilibrele sociale, reprezintă o adevărată amenințare pentru coeziunea europeană trebuie să aducem dimensiunea socială din nou în inima Europei, știind că această dimensiune, cum spuneam, deseori a fost stigmatizată, neglijată, s-a spus chiar că ar avea efecte negative asupra echilibrului bugetar. Ori contrarul este mai degrabă adevărul. O Uniune Europeană socială, puternică, care se gândește mai întâi la oameni, trebuie să devină baza cooperării între statele membre trebuie să se înțeleagă mai bine de ce trebuie respectate drepturile, drepturile sociale fundamentale, de ce avem nevoie de o mobilitate echitabilă, de ce trebuie să îmbunătățim condițiile de viață și de muncă, de ce trebuie să luptăm împotriva șomajului, a inegalităților, a excluziunii sociale și împotriva dumpingului salarial și fiscal. În plus, trebuie să promovăm modelul social european care se bazează pe o protecție socială puternică a serviciilor publice de calitate și pe dialogul social. Doamnelor și domnilor, dimensiunea socială trebuie să devină o prioritate pentru agenda instituțiilor europene. Trebuie să se afle în centrul tuturor politicilor, indiferent dacă sunt economice sau financiare. Trebuie să replasăm dimensiunea socială printre prioritățile noastre, mai ales în următoarele etape de integrare a Uniunii Europene. Guvernanța europeană poate să fie și mai bine adaptată pentru a promova în mod mai echilibrat competitivitatea, convergența structurală și o creștere economică inclusivă și durabilă, fără a aduce atingere coeziunii sociale politicile sociale și de ocupare trebuie să fie coordonate în mod adecvat, trebuie să fie incluse în semestrul european, ținând cont de specificitățile lor. Dacă ne dorim, sincer, să um, luăm măsuri pentru a avea o Europa mai socială, atunci avem nevoie de o guvernanță socială și trebuie să facem în așa fel încât această guvernanță să fie parte integrantă a semestrului european o creștere durabilă și inclusivă nu este posibilă fără modernizarea și reformarea sistemelor de protecție socială. Și acest lucru trebuie făcut într-un efort comun și coordonat. Așa cum știți, probabil, domnilor și domnilor, Luxemburg l-a asigurat președinția prin rotație în ultimele șase luni și a hotărât să placeze cetățeanul în inima proiectului european. Aprofundarea dimensiunii sociale europene a fost una dintre prioritățile dimensiunii parlamentare a președinției uh, Uniunii Europene. Și din acest motiv am organizat trei conferințe interparlamentare și, în plus, Camera Deputaților din Luxemburg a organizat în luna octombrie a anului trecut o reuniune la care au participat președinții Comisiilor de Afaceri Sociale din Uniunea Europeană. La această întâlnire, deputații și experții au identificat obiectivele um, creării unei dimensiuni sociale a semestrului european și, de asemenea, au vorbit și despre acest standard triplu A, uh, um, astfel încât și politica fiscală să fie una socială și ar trebui să se treacă de la deficitul social la un uh, rating de triplu A social pentru politicile europene. Președinția luxemburgheză a, n-a precupețit niciun efort pentru a sprijini o creștere economică durabilă și inclusivă, pentru a um, obține scăderea șomajului și pentru a obține punerea în aplicare a planului Juncker. Numai așa putem să garantăm și creșterea și competitivitatea. Președinția luxemburgheză a pus accentul pe investițiile în domeniul social și mai ales pe investițiile în capitalul uman. Doar astfel putem să uh, evităm uh, o nivelare în jos, o, un regres și să garantăm legitimitatea pe lângă cetățenul european a politicilor europene, pentru că ei nu vor mai vedea moneda euro și integrarea economică drept niște amenințări. Numai așa vom putea garanta perenitatea acestui mare proiect european. Divergențele sociale pun în pericol credibilitatea politică a proiectului european și riscă să reprezinte o amenințare pe termen lung a unei bune funcționări a pieței interne și de asemenea riscă să uh, curme încrederea cetățeanului în valorile europene. Ori această uh, uh, uh, amenințare este una reală și dă apă la moară celor care susțin că au soluții facile, dar care de fapt nu au niciuna. Noi ne dorim o convergență socială uh, în sus, să consolidăm bunăstarea și prosperitatea în Europa pentru toți cetățenii și trebuie să evităm o ruinare a sistemului social în Europa. Convergența socială, cum spuneam în sus, nu înseamnă o armonizare a sistemelor de protecție socială așa cum cred unii și le este teamă de acest lucru. Nu. E vorba despre o coordonare a sistemelor definițiilor sistemelor de protecție socială și de operarea de reforme necesare. Printre inițiativele sociale comune mă gândesc, de exemplu, la o mai bună uh, supraveghere și coordonare a politicilor uh, de ocupare și mă gândesc la transferabilitatea drepturilor la o pensiune complementară, la difuzarea locurilor de muncă între statele membre, la o mai bună recunoaștere a uh, calificărilor profesionale. La nivel european, uh, Trebuie de asemenea să ne gândim la un mecanism de asigurări de șomaj care să uh, garanteze stabilitatea macroeconomică. Pe scurt, avem nevoie de o adevărată guvernanță socioeconomică un eurogrup al miniștilor care sunt însăcinați cu ocuparea și afacerile sociale este o bună inițiativă care ne va permite la nivel european să ne um, coordonăm mai bine. Și de ce să nu avem și un grup al președinților uh, uh, comisiilor de afaceri sociale și ocupare din diferitele parlamente uh, naționale? Numai printr-un dialog social consolidat, datorită consultărilor cu partenerii sociali europeni, vom putea avansa. Dar nu trebuie să excludem nici statele membre care nu fac parte din zona euro, pentru că ne uh, confruntăm cu toții cu aceleași provocări. Progresul economic este strict dependent de progresul social. Pentru mine, patru elemente sunt foarte importante ca să avem o Europa socială. În primul rând, trebuie să dezvoltăm standardele sociale comune. Apoi, trebuie să obținem o guvernanță socioeconomică, în al treilea rând să promovăm ocuparea și o, um, um, edu, educația um, la un nivel adecvat și în al patrulea rând să avem o adevărată agendă de investiții sociale. Aș putea ulterior să intru în mai multe amănunte uh, dacă doriți. Împreună trebuie să ne implicăm pentru Europa, pentru ca în Europa să fie redinamizată uh, dimensiunea socială. De unde și nevoia acestui rating triplu A social și uh, garantarea și salvgardarea modelului social care este invidiat peste tot în lume. În această perioadă de tulburări uh, economice, în această perioadă în care există această tendință de radical, de um, um, orientare către propriile sale valori naționale și de protecționism, avem datoria să ne reamintim care sunt valorile noastre, să ne gândim la ce este esențial, la ceea ce ne unește. Europa trebuie să-și respecte promisiunile promisiuni pe care trebuie să le respectăm cu toții, împreună. Numai dacă suntem solidari putem să reducem inegalitățile și să reducem nivelul sărăciei. Eu rămân ferm convins de faptul că doar astfel putem să recâștigăm încrederea celor care acum se îndoiesc de valabilitatea proiectului european. Trebuie să consolidăm uh, um, încrederea în Europa printr-un pact social. Numai așa vom putea progresa. Vă mulțumesc pentru atenție, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc, domnule Engel, pentru această intervenție. Vom uh, deschide dezbaterea după intervenția domnului Nicolaus Manios pentru că există destul de multe de discutat la acest punct. Domnule Manius, vă rog. Καλησπέρα σας, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία Mulțumesc foarte mult, mă bucur că îmi dați această ocazie să reprezint aici Parlamentul Elen. colegii de la, dragi colegi de la Comisia Ocupare, suntem pe cale de a promova aceste drepturi sociale și dorim ca orice fel de inițiativă de acest tip trebuie să cuprindă și demersurile parlamentelor naționale. Avem nevoie de o dezvoltare socială justă, echilibrată. Discutăm așadar într-un cadru amplu. Astăzi e vorba de perimetrul guvernanței economice și a semestrului european. Și știm bine că el a fost mult determinat de austeritatea care ne-a fost impusă de multă vreme încoace. Aceste politici, cel puțin în țara mea, au arătat că, într-adevăr, nu au, s-au obținut rezultatele scontate. Cifrele economice arată acest lucru. Această austeritate nu a dus la condiții pentru o nouă relansare economică și nu au favorizat în niciun fel nivelul de viață al cetățenilor noștri. E vorba de un cadru, și rezultatele o arată, care vizează reforme pur financiare, dar în niciun fel justiția sau dreptatea socială. Însă, Grecia, ca țară membră a Uniunii Europene, care s-a angajat și care a semnat niște acorduri în Uniunea Europeană și prin faptul că a semnat niște acorduri cu instituțiile europene, deci în ciuda tuturor problemelor, Grecia continuă să-și uh, respecte angajamentele, încearcă să respecte aceste acorduri și face pe, pe cât posibil să construiască cât de cât o plasă de siguranță socială în condițiile date, mai ales pentru cei mai uh, vulnerabili dintre cetățenii noștri. Printre aspectele esențiale, după părerea noastră, în această dimensiune socială și în guvernanța economică se numără următoarele. În primul rând, gestiunea crizei, crizelor. Până acum aceasta s-a concentrat foarte mult pe asanarea conturilor a bugetului, pe aspecte macroeconomice, s-au folosit ca instrumente de bază instrumentele autorității. Și iată ce consecințe sociale sunt astăzi vizibile. Trebuie acum să găsim alte instrumente pentru a înfrunta această criză, pentru ca ocuparea să fie demnă și stabilă. Uh, politici sociale reale. Chiar dacă nu putem să schimbăm totul deodată, trebuie să încercăm împreună să includem criteriile sociale în toate politicile europene, mai cu seamă când vine vorba de semestrul european. În al doilea rând, orice politică economică europeană, dar și națională, va trebui să ia în considerare efectele sociale ale acestor politici și să se concentreze pe ocuparea locurilor de muncă și pe coeziunea socială. În al treilea rând, durabilitatea socială trebuie să fie un criteriu în guvernanță. Avem nevoie de un nou echilibru între politicile sociale și tot ce pot să aducă politicile noastre economice, astfel încât să se Uh, instaureze o mai bună cooperare și sinergie între EPSCO, Consiliul uh, Ocupare și Afaceri Sociale, și ECOFIN, Consiliul care se ocupă de partea economică și financiară. ECOFIN, așadar. Apoi, trebuie ca partenerii sociali să participe în mod adecvat la toate aceste procese și, de asemenea, să participe chiar și la viața parlamentelor naționale, pentru ca o politică să fie justă economic și socială și să poată să dea răspunsuri și soluții adecvate, trebuie ca uh, această politică să vizeze în permanență echilibrul între social și economic, mai ales când vine vorba de acel pilon european al um, drepturilor sociale. Aici să știți că există legislație care promovează drepturile sociale și dreptul muncii, însă desori e vorba de legislație lacunară sau învechită. Avem nevoie așadar de un proces de convergență spre norme mai înalte, mai stringente între statele membre și în interiorul statelor noastre respective și în acest demers de creare de locuri de muncă, aceste locuri de muncă trebuie să fie stabile, să fie locuri de muncă de calitate, care să permită de asemenea serviciile de interes social și de asemenea ca toate drepturile sociale să fie propășite, îmbogățite și așa mai departe. Un pilon european al drepturilor sociale trebuie să nu uite că uh, societățile europene s-au schimbat uh, profund în ultima vreme și locurile de muncă, meseriile s-au schimbat. Trebuie, pentru a promova uh, justiția socială și coeziunea socială, să avem în vedere aceste noi condiții de pe piața muncii. Iar Bineînțeles că aceste drepturi sociale trebuie să arate că uh, se promovează în permanență drepturile lucrătorilor noștri. În orice caz, va trebui să ne asigurăm că aceste drepturi sunt uh, într-adevăr exercitate, nu sunt doar vorbe goale. Bineînțeles că reprezentanții cetățenilor noștri vor trebui să se implice de-a lungul întregului demers încă de la început orice negocieri și orice discuții și apoi până la sfârșitul acestui demers va trebui ca uh, să fie urmărit uh, cu atenție de toate părțile implicate. Și încă ceva. M-aș referi la convențiile colective, nu numai pentru că discutăm asta aici, ci și pentru că în sine sunt importante aceste lucruri. Știm bine că pe continentul nostru și în rest în lume, în secolul 20 mai cu seamă, s-au uh, dat bătălii dure pentru recunoașterea acordurilor de muncă și colective. Sunt astăzi drepturi care par de la sine înțelese, fundamentale, însă, de fapt, nu stau așa lucrurile în toate statele membre. Nu avem un tratament egal pentru toți lucrătorii noștri în Europa astăzi. În țara mea, de pildă, dreptul um, de a participa la negocierile colective a fost eliminat uh, prin intervenția Troicii. Și, deși am uh, făcut uh, multe presiuni asupra guvernului actual, acest drept nu a fost reinstaurat, deși, decât poate în anumite branșe. Eu cred că guvernul grec că trebuie să se angajeze în acest sens și, de fapt, el s-a angajat în acest sens. Sperăm că lucrurile vor sta așa în continuare. Și, astfel, eliminarea acestor negocieri uh, colective trebuie recunoscută că este o încălcare flagrantă a drepturilor lucrătorilor. Trebuie să facem totul astfel încât să existe perspective europene, dar mm, obligatorii pentru reinstaurarea acestor drepturi, pentru ca aceste, toate aceste acorduri colective să-și reintre în drepturi, iar statul să intervină acolo unde trebuie pentru a ajuta lucrătorii. Nu se poate să avem un drept uh, european și drepturi sociale cu astfel de carențe, cu astfel de lacune și Astfel, mai explicit, pe baza propunerii Comisiei Europene, pilan, pilonul european al drepturilor europene eh, sociale trebuie să se bazeze pe două axe fundamentale complementare. În primul rând, eh, modernizarea și completarea lacunelor legislative, astfel încât Uh, să se ia în calcul care este într-adevăr realitatea de pe piața muncii astăzi, care sunt noile tipuri de locuri de muncă uh, pentru a se asigura permanent un echilibru între lucrători și angajați, mă scuzați, și uh, angajator. Parlamentul European și Parlamentele Naționale trebuie să își dea seama că trebuie să lucreze împreună pentru a uh, ajuta lucrătorii, pentru că lucrătorii sunt defavorizați în această ecuație, ei sunt veriga slabă. Astfel, trebuie ca drepturile sociale să îi ajute în primul și în primul rând pe lucrători. Apoi, definirea de norme sociale, benchmarks, mai ales în contextul uh, acelei flexi-securități și care se bazează pe bunele practici statele membre, trebuie să fie tot atâtea elemente care să fie luate în considerare. Mai ales în acest domeniu, noi sprijinim cu tărie conceptul de muncă sau loc de muncă sigur și stabil. Fiecare stat membru ar trebui să se implice și să implice sindicatele în aceste demersuri. Obiectivele noastre sunt cele care vizează uh, orice fel de proces de normalizare da, sau de standardizare care să implice uh, sindicatele și actorii sociali, fără a cădea în capcana uh, dumpingului social și pentru a ține cont de realitatea pieții muncii. Cât privește aceste standarde sociale, norme sociale, avem uh, indicatori ai șomajului, indicatori uh, legați uh, de um, competențe, indicatorii legați de situația familială, etc. Sunt indici, indicatori utili pentru a crea aceste norme sociale, însă orice cale va fi luată va trebui ca întotdeauna să fie contactate și să se intre în dialog cu asociațiile și cu sindicatele. În sfârșit, să știți uh, că uh, acest, sau știm că acest subiect a fost discutat aici la Comisia dumneavoastră de ocupare în Parlamentul uh, European și citez propunerile pentru dezvoltarea unui pilon european de drepturi sociale par să meargă pe calea cea bună, însă trebuie să fie evalu evaluate și consecințele care provin din schimbările în relațiile de muncă și din evoluția situației economice. A insista pe o politică de austeritate și a marșa numai pe reforma financiară și având în vedere rezultatele obținute până acum, toate astea ne arată că nu aceasta este direcția dorită. Trebuie să corijăm tirul. În orice caz, sunt propuneri care pot să fie utile și pot să fie utile numai dacă se garantează și dreptul la sănătate, la educație, la locuință, la muncă pentru toți cetățenii noștri și aș mai spune în final că trebuie să se acorde o mare importanță și chiar să fie obiectiv prioritar situația tinerilor, situația copiilor, uh, situația femeilor uh, lucrătoare, situația, situației uh, bătrânilor. Trebuie deci să existe finanțări pentru aceste categorii, mai ales în vremuri de criză și să nu uităm că drepturile sociale sunt universale și îi privesc pe toți. Nu se poate să existe un pilon de drepturi sociale dacă nu avem aceste drepturi universale și dacă nu sunt uh, puse în aplicare pentru toți cetățenii noștri europeni, indiferent de naționalitatea lor, indiferent de originile lor, de, de, de apartenența la un gen sau altul, uh, sau indiferent de religie sau orientare sexuală. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și sper că vom putea să cooperăm foarte bine uh, între instituțiile noastre. Vă mulțumesc! Vielen Dank, Nikolaus. Mulțumesc foarte mult, Nicolaus. Întotdeauna e bine să venim cu recomandări. Prezentarea ta a alimentat și mai mult discuția, nu am nimic de adăugat. Prin urmare, deschid imediat dezbaterea. Sunt 12 persoane care s-au înscris la cuvânt. După cum spuneam, deocamdată timpul de vorbire alocat fiecăruia este de două minute. Are cuvântul uh, un coleg din Letonia. Strengthening of the social dimension. Vă mulțumesc. Sperăm că consolidarea drepturilor sociale este un subiect important. Acesta a fost discutat în uh, Parlament în repetate rânduri, spune domnul Razgus uh, din Letonia. Noi am ales să ne concentrăm asupra unei abordări echilibrate care se concentrează nu doar asupra creșterii economice, ci, ci și asupra dezvoltării sociale. Această abordare a promovat uh, introducerea unor mecanisme sociale în Letonia. A permis de asemenea un uh, schimb de opinii mai amplu, un schimb de opinii mai amplu și a contribuit la diminuarea sărăciei și a excluziunii sociale. În ceea ce privește acel Consiliu de Competitivitate, Letonia este destul de sceptică. Bineînțeles, în anumite privințe, contribuția acestor consilii ar putea să fie folositoare. Trebuie însă să ținem cont de faptul că în uh, sectorul ocupării forței de muncă și în sectorul politicii sociale există deja mecanisme bine consolidate la nivel național. Orice inițiativă de acest tip uh, ține de competențele statelor membre, credem noi. Fiecare stat membru are o abordare diferită fie de, de pildă, o abordare centralizată, precum în Letonia, sau uh, implicarea considerabilă a partenerilor sociale în alte state și fiecare abordare merită respectată. Letonia are un consiliu tripartit de cooperare. Principala misiune a acestui consiliu este să faciliteze cooperarea între guvern și organizațiile care reprezintă um, angajatorii și angajații Încercăm să facem față provocărilor economice, ținând cont în același timp de interesul statului și interesul uh, economic. Promovăm legislație echilibrată menită să asigure stabilitatea socială și să îmbunătățească bunăstarea țării. În același timp încercăm să implicăm partenerii sociali în hotărârile luate. Consiliul tripartit revizuiește de asemenea recomandările specifice de țară care vin din partea Comisiei Europene. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Urmează Svetlana Angelov, președinte supleant din uh, Parlamentul uh, Bulgariei. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor! guvernul Bulgariei consideră că dialogul activ cu partenerii sociali și cu ONG-urile reprezintă un factor cheie pentru o cooperare eficientă. Numai așa putem să obținem uh, sprijinul publicului. Poziția guvernului Bulgariei în ceea ce privește semestrul european este că avem neapărat nevoie de cooperare cu partenerii sociali. Ei își vor aduce contribuția, de exemplu, la elaborarea programului național de reforme. Salariile în Bulgaria, de exemplu, sunt hotărâte prin lege. Iar tradiția din Bulgaria face că tot ceea ce privește calitatea vieții în Bulgaria este hotărât de către Consiliul de Cooperare. Principiul de piață este astfel respectat. Noi respectăm toate standardele europene în domeniu. Cum spuneam, salariile sunt negociate și hotărâte dat, în temeiul convențiilor colective de muncă facem tot ce ne stă în putință ca să uh, garantăm condițiile care ne vor ajuta să garantăm bunăstarea populației. Ceea ce înseamnă că întotdeauna noi cerem părerea partenerilor sociali, indiferent dacă este vorba de uh, salarii sau de condițiile de muncă. Încercăm să dăm dovadă de flexibilitate. Cred că așa o să putem să stimulăm și spiritul uh, antreprenorial în Bulgaria. Nu trebuie să existe niciun fel de discriminare um, că e pe bază de uh, gen sau de religie. Toată lumea trebuie să aibă dreptul la un salariu egal pentru o muncă egală. Societatea noastră este de, uh, tolerantă și nu avem diferențe de salariu în Bulgaria. Danke sehr. Nun folgt Thomas Mann. Mulțumesc, urmează Thomas Mann, membru al Parlamentului European. Mulțumesc, domnule președinte Jean-Claude Juncker a marcat un moment important ca președinte al Comisiei Europene. A spus, doresc ca Uniunea Europeană să dobândească în sfârșit un chip social care să reflecte ideile cetățenilor, acestea să fie puse în centru. Am încercat multe, din păcate însă nu multe au reușit, pentru că mulți cetățeni s-au îndepărtat de noi, au mers înspre extrema dreapta, s-au radicalizat din păcate, uh, am făcut prea puține pentru cetățeni. Știm acest lucru. Ce am făcut, de fapt? EFSI, uh, Jean-Claude Juncker dorește să avem investiții care să reprezinte o plus valoare europeană. Noi, ca Parlamentul European, am luptat să punem în aplicare garanția pentru tineret. Aceasta a fost pusă în aplicare în anumite state, inițiativa pentru tineret, bani alocați pentru ca uh, să se vină în ajutorul tinerilor, ca aceștia să nu fie lăsați singuri. Sunt domenii importante, însă oamenii, mă întreb eu, nu-și dau seama că e vorba de plus valoare europeană aici? Uh, Săptămâna trecută am avut ocazia de a discuta cu uh, membrii ai Comisiei pentru Economie și uh, uh, Uniunea Monetară la dumneavoastră în Atena și am discutat cu colegii eleni cât de grea este situația acum. Uh, totdeauna sunt criticate măsurile de austeritate. Când vedem însă că există măsuri și programe de reformă pentru că apoi să se poată face încă o dată investiții pentru că, într-adevăr, condițiile cadru sunt cele corespunzătoare. Știm în Germania cât de important este acest lucru. Sunt de acord cu dumneavoastră, nu doar în ceea ce privește uh, politica fiscală și latura financiară. Vă întreb de aceea, știu cât de greu este în țara dumneavoastră acum, dar nu credeți că este necesar, uh, într-adevăr, să se facă o reformă a sistemului de pensii? Nu facem acest lucru să deranjăm Grecia, ci facem acest lucru pentru că considerăm că este foarte important ca oamenii să aibă pensii care într-adevăr pot fi finanțate. Iată de ce vrem să-i oferim sistemului dumneavoastră un viitor, pentru că așa putem să-i asigurăm continuitatea. Mulțume, mulțumesc. Are acum cuvântul Evangelios Vanizakos din Parlamentul Elen. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την ευκαιρία που μας δίνετε, κύριοι συνάδελφοι. Σε... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru această posibilitate de a lua cuvântul. Am ascultat cu mare atenție intervenția domnului Manios și aș dori și eu să vă atrag atenția asupra problemelor cu care se confruntă Grecia în contextul acestei crize economice atât de grave. Tinerii au mai ales de suferit. Este o situație foarte tristă pentru țara mea. Avem uh, un șomaj, o rată a șomajului de 26%, 1,5 milioane de șomeri. Tinerii au fost afectați în mod deosebit. Aceștia joacă un rol esențial în dezvoltarea economică a unei țări. Grecia este acum privită la nivel mondial ca țara aflată pe primul loc în ceea ce privește șomajul în rândul tinerilor. Uh, și asta din cauza atât a crizei economice cât și din cauza crizei refugiaților cu care Grecia se confruntă din cauza poziției sale geografice. În consecință, ne confruntăm la ora actuală cu o criză socială, o lipsă a optimismului, o disperare care a cuprins sectoare întregi ale populației elene bineînțeles, toate acestea se traduc în presiune asupra Uniunii Europene. Încercăm să diminuăm șomajul în rândul tinerilor, creând uh, o piață a muncii durabilă pentru tineri. Încercăm să-i uh, formăm și să le oferim sprijin și consiliere, astfel încât aceștia să reușească să găsească un loc de muncă decent. Primim fonduri uh, de la Uniunea Europeană și pentru a putea folosi aceste fonduri, Grecia a adoptat o serie de măsuri pentru a sprijini antreprenoriatul, uh, formarea profesională în rândul tinerilor um, și la ora actuală adoptăm legislație care să încurajeze și angajatorii să angajeze tineri șomeri pentru ca angajatorii să continue să își formeze personalul și să încurajăm de asemenea um, dialogul social. În ciuda acestor eforturi depuse, nu am constatat uh, rezultate semnificative. Trebuie să facem mai mult. Uniunea Europeană trebuie să vină în sprijinul statelor membre în această situație atât de dramatică, care, după cum spuneam, afectează tinerii în mod deosebit. Avem nevoie de coeziune socială, dar avem nevoie și de solidaritate. Pentru că, fără solidaritate, țări precum Grecia nu vor supraviețui. A fost una din țările care s-a aflat în fruntea Uniunii Europene. Domnul președinte intervine, vă reamintesc că timpul de vorbire este de două minute. Urmează acum un coleg din Portugalia. O colegă, îmi cer scuze, este doamna Ghimaraeș. Analiza reformelor desfășurate până acum arată că aceste reforme au servit uh, dezmembrării modelelor sociale europene și au fost în favoarea țărilor mai bogate. Indicatoarele sociale arată de asemenea deteriorarea nivelului de trai al portughezilor și înrăutățirea condițiilor de muncă. Uh, de asemenea, inegalitatea pe piața muncii a crescut foarte mult. Femeile au avut de suferit. Nivelul șomajului la ora actuală este de 18% în ceea ce privește șomajul pe termen lung. E vorba de 4 milioane de șomeri. O mare parte a acestora, după cum vă spuneam, sunt șomeri uh, pe termen lung. Foarte mulți oameni se află în pragul sărăciei, dintre care aproape 400 de mii de copii și adolescenți. Șomajul în rândul tinerilor este de aproape 35%. Crearea locurilor de muncă de calitate ar trebui să fie principala prioritate. Iată asupra cărui punct ar trebui să ne concentrăm în 2016. Trebuie să venim și cu măsuri uh, care să însoțească aceste inițiative. Uh, foarte mulți tineri părăsesc țările uh, lor de origine din cauza constrângerilor economice cu care se confruntă. Trebuie să venim, prin urmare, cu măsuri uh, de natură socială. Uh, care să împiedice acest fenomen. Pentru a conchide, nu putem uh, desfășura o reformă structurală amplă fără a ține în cont de factorii sociali. Pentru că, în caz contrar, autonomia partenerilor sociali va fi restrânsă. Trebuie, după părerea mea, să se organizeze întâlniri uh, care să permită cooperarea partenerilor sociali. În Portugalia, acest uh, tip de entitate socială se bucură uh, de uh, protecția Constituției. Suntem îngrijorați în concluzie de nivelul de precarietate, de inegalitate și de sărăcie. Am ajuns la ora actuală în anumite state membre la niveluri imposibile de susținut. Cum se poate ca până acum să nu ajungem uh, la un calificativ social corespunzător. Urmează Laura Algea, membru al Parlamentului European. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să spun că dacă chipul Europei Sociale este cel care transpare din programul actualului președinte Juncker, ei bine, ar trebui să ne dorim ca această legislatură să se încheie cât mai repede, pentru că chipul pe care l-a creionat Comisia în programul său este unul dezumanizat și cu mult departe de urgența socială constatată în Europa. Exemplul Greciei este unul emblematic și vedem în ce fel reformele structurale Uh, datorate politice de austeritate, de fapt au ruinat sistemul social, au afectat doar cetățenii și nu au funcționat așa cum ar fi trebuit și în plus au agravat situația socială, s-a ajuns la o situație de urgență. Și erau niște reforme care nu aveau nimic de a face cu situația dintr-o țară în care multă lume suferă de foame. Nu mai vorbiți atâta de triplu, A, quadruplu, quintiplu, ce doriți dumneavoastră. Trebuie să dăm răspunsuri concrete și eficiente. Să evităm această comparație pe care a făcut-o președintele Juncker. El a comparat Grecia cu un avion în flacări și spunea că reformele structurale erau singura cale de a stinge acest incendiu. Există urgențe foarte mari pe care trebuie să le rezolvăm, dar să o facem în mod uman și să aducem răspunsuri concrete. Restul sunt doar discursuri frumoase care nu ajută într-o nimic populațiile care suferă de foame și care se află în situații extreme. Mulțumesc. Urmează Filip Cordeli, secretar al Comisiei pentru Afaceri Europene din Franța. Si, monsieur le, le président. Mulțumesc, domnule președinte. Uniunea Europeană Uh, și Uniunea Monetară nu pot să tot sară într-un singur picior, și anume pilonul monetar. Criza care a afectat zona euro în 2015 nu va fi ultima dacă continuăm cu aceste dezechilibre pe plan macroeconomic, pe plan fiscal, dar de asemenea pe plan social și mai ales în ce privește salariile. Convergența în aceste domenii este absolut indispensabilă și insist pe necesitatea convergenței în ce privește salariile. Moneda din zona euro nu mai poate fi folosită ca un uh, avantaj competitiv. Salariile riscă să devină un instrument de competitivitate pe care statele să îl folosească. Dacă vrem să punem capăt acestei tendințe, avem nevoie de eforturi de convergență uh, în cadrul politicii salariale. Comisia a făcut un prim pas, însă noi considerăm că trebuie să se meargă și mai departe. Uh, chestiunea salariului minim uh, face parte din soclul drepturilor sociale pe care președintele Juncker probabil că le va prezenta în următoarele săptămâni. Va spune că fiecare stat trebuie să aibă un salar minim. În ce privește recomandările pentru semestrul european și aici ar trebui să se vorbească despre salariul minim, pentru că uh, Comisia face recomandări pentru piața ocupării, atunci ar trebui să facă recomandări și în ce privește salariile, să spună că atunci când salariile sunt prea mici uh, și că se practică un adevărat dumping salarial, ei bine, acest lucru trebuie denunțat. În sfârșit, ideea de a crea un observator european al salariilor, un observator din care să facă parte partenerii sociali și reprezentanții instituțiilor europene, mi se pare a fi o idee bună și că astfel s-ar ține mai bine cont de impactul politicii salariale la nivel macroeconomic. Vă mulțumesc! Am mai primit două solicitări de luare de cuvânt, dar acum am să închei lista vorbitorilor și rog pe toată lumea să-și respecte timpul alocat. Acum are cuvântul Rita Miller din Finlanda. Două minute, vă rog frumos. Intervenție fără microfon. Vă mulțumesc. Atunci când vorbim despre politica socială, trebuie să spunem că avem nevoie de un echilibru între dimensiunea socială și cea economică, însă deseori nevoia acestui echilibru este uitată. Șomajul afectează mai ales uh, pe tineri. Este una dintre cele mai grave probleme de societate. Din cauza șomajului se ajunge la excluziune socială, ceea ce până la urmă ne costă mai scump. În Europa actuală ne confruntăm cu nenumărate provocări. Imigrația este cea mai recentă, uh, numărul solicitanților de azil. Pe piața muncii avem din ce în ce mai multe persoane care nu au uh, uh, neapărat calificările adecvate, persoane pe care trebuie să le integrăm. Mă gândesc iarăși la imigranți și solicitații de azil, care și ei trebuie să fie integrați. Să nu uităm că s-ar putea să se ajungă la o piață a muncii cu subcategorii, la o Europa cu două viteze. S-ar putea să avem o piață a muncii doar pentru imigranți, pentru cei fără calificări, pentru uh, cei săraci și unde condițiile de muncă vor fi minime și salariile la fel și apoi o piață a muncii pentru restul populației. Știm de asemenea că mișcările sindicale se află într-o situație grea, într-o situație de um, um, pierdere de influență din cauza crizei economice. Sindicatele sunt totuși cele care negociază condițiile de muncă, evoluția salariilor și de aceea acest model n-ar trebui să se piardă. Mulțumesc! Mulțumesc. Urmează Danuta din Parlamentul European. Cum mówi, że sprawy Sunt pe deplin acord cu domnul Engel, care spunea că problemele sociale ar trebui să se afle în centrul proiectului european. Piața muncii evoluează la nivel global și în Europa. Trebuie, prin urmare, să ne adaptăm să ne schimbăm. Dacă vrem să creăm o politică socială în Europa, trebuie să ținem pasul cu schimbările ce au loc la nivel global. Domnul Handel, președintele acestei comisii, spunea că legislația europeană și legislația anumitor state membre include anumite expresii, anumite definiții, definiții destul de ample, care creează neînțelegeri. Duc uneori chiar la o suprainterpretare a anumitor expresii, de pildă dumping social și locuri de muncă precare. Sunt uh, termeni uh, care pot da naștere unei interpretări destul de ample, pot fi suprainterpretați. Eu cred că pentru a înțelege mai bine ideile, trebuie să spunem lucrurilor pe nume și să evităm acele expresii și acele formulări mult prea vagi. Mai ales având în vedere că formulăm legislație pentru cetățenii noștri, care în cele din urmă vor fi cei care trebuie să pună în aplicare această legislație. Trebuie așadar să adoptăm formulări clare pentru toate cele 28 de state membre. Aș dori de asemenea să vă încurajez uh, să uh, ținem cont de cât este de important pentru Europa să sporim ocuparea locurilor de muncă. De multe ori, în loc să vorbim de uh, creșterea ocupării, vorbim de combaterea șomajului. Și vă întreb, cum îi sprijinim pe cei care nu au primit un loc de muncă? În același timp, problema combaterii șomajului poate fi uh, rezolvată reformulând, să spunem, haideți să ne luptăm pentru noi locuri de muncă. Și atunci imaginea pe care o generăm se schimbă complet. Cum uh, sprijiniți de pildă întreprinderile de familie pentru a crea mai multe locuri de muncă? Pentru că uh, de asta vorbim. Vorbim pe de altă parte și de formarea pe tot parcursul vieții. Îmi închipui acei tineri în vârstă de 20 de ani care tocmai uh, au ieșit de pe băncile universității și le spunem nu, aveți nevoie de formare pe tot parcursul vieții. Haideți să-i spunem formare profesională. Dacă spunem lucrurilor altfel, putem avea, într-adevăr, atinge un efect favorabil. Mulțumesc, urmează Udo Șpirche din Slovenia, din Adunarea Națională. Hvala lepa za besedo, gospod predsednik. Lep pozdrav eh, vsem zbranim. Eh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor! Constat că Uniunea Europeană nu era pregătită să facă față unei recesiuni economice eh, de amploare a celei cu care ne confruntăm. Iată de ce vă spun că um, situația socială s-a înrăutățit peste tot în Europa. Înțeleg uh, ideea europeană a egalității între popoare și această idee a egalității sociale pentru toți. Europa Uniunea Europeană trebuie să fie construită pe drepturi sociale, pentru că, în caz contrar, nu va mai exista Uniunea Europeană. Acest calificativ social triplu A e o bună inițiativă. Mi-aș dori însă să se dea dovadă de mai multă ambiție uh, reușită economică, acest obiectiv poate fi atins de Uniunea Europeană doar dacă toate drepturile sociale sunt respectate. Dacă recurg la nomenclatura economică, la terminologia, la jargonul în vigoare, uh, jonglez cu măsuri structurale, măsuri de nu știu ce tip, avem prea multe măsuri care au înrăutățit în cele din urmă uh, situația lucrătorilor. Politica socială presupune, bineînțeles, politica pentru ocuparea forței de muncă, politica pentru tineret, politica pentru familie. Însă, această politică nu trebuie să submineze drepturile lucrătorilor. Vă mulțumesc! Doamna Zimmer, dragi colegi, ne aflăm în fața unei dileme. Pe de o parte, cu toții spune că vrem o Europa mai socială, mai puternică, dar pe de altă parte știm cu toții că există uh, un clivaj în ceea ce privește promovarea politicilor sociale la nivel național, iar uh, apoi la nivel european nici măcar nu se vorbește de niște drepturi fundamentale sociale. Uh, în cele din urmă, totul se justifică că se va negocia, fie că e vorba aici de raporturile specifice de țară, fie că se vor face niște recomandări pentru acele state care au acel statut de program uh, urmează apoi uh, acele cerințe din partea instituțiilor europene care contrazic complet uh, inițiativele sociale. Mă întreb atunci cum ne închivuim o Europa socială? Cum putem coopera noi aici, la nivel european, cu parlamentele naționale? Dacă permitem în continuare ca guvernele la Consiliu să promoveze o politică antisocială, și uh, ne calcă pur și simplu în picioare. Ce facem? Luptăm singuri împotriva sărăciei? Nu putem înainta pentru că lipsește tocmai elementul decisiv și anume solidaritatea de care avem nevoie. Dacă vrem să punem în aplicare acel obiectiv că indiferent unde se află oamenii în Uniunea Europeană au dreptul de a ieși din sărăcie, de a depăși sărăcia. Nici măcar nu mai vorbim de asta. Uh, nu mai vorbim de obiectivele care au fost introduse în strategia Europa. Au fost pur și simplu date deoparte. Uh, permitem ca drepturile fundamentale să fie călcate în picioare și se impun tot mai multe cerințe de sus care fac ca oamenii să ajungă în pragul sărăciei. Uh, Domnul Juncker vorbește de un calificativ social triplu dar mă întreb când vin criterii sociale, criterii care să uh, poată fi măsurate și care să ne arate clar că suntem pe drumul cel bun. Iată ce vreau. Mulțumesc, mulțumesc. Urmează Adrian Solomon din Parlamentul României. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum spunea și domnul Manios, în uh, urma crizei, austeritatea nu a dus la Uh, rezolvarea problemelor, ci mai degrabă la adâncirea acestora. România a fost uh, una dintre pionierele implementării acestui model social și economic și în 2010 au fost reduse salariile cu 25% în sectorul bugetar. Evident, uh, au fost înghețate pensiile, salariul minim nu a crescut vreme de patru ani de zile, iar problemele economice au continuat după 2012. Salariile au fost reîntregite, salariul minim a crescut continuu, iar uh, pensiile au fost indexate de asemenea an de an, iar în 2015 România este printre fruntașele uh, Uniunii Europene la creștere economică, peste 4%. Ceea ce ne spune că uh, o reabordare a, sau o regândire a politicii salariale în cadrul Uniunii Europene trebuie neapărat să fie avută în vedere și să ducă neapărat la creștere economică. Mai nou, ni se propun consilii de competitivitate, care, după cum vedem în uh, propunerea făcută de raportul celor cinci președinți, s-ar reduce totuși la un soi de control al salariilor, ca fiind principala țintă pentru uh, competitivitate. Accentul se pune pe monitorizarea mecanismelor de stabilire a salariilor la nivel național, în loc să se concentreze asupra altor factori care au impact semnificativ asupra competitivității. Fără o definire coerentă a competitivității, există riscul raportării la factorul salarii și la costul muncii, ceea ce ar limita rolul sindicatelor în negocierea colectivă salarială în ceea ce privește veniturile lucrătorilor. De asemenea, <clears throat> reformele structurale care vin să sprijine doar uh, uh, managementul ofertei în dauna cererii sunt de asemenea în viziunea noastră păguboase. Nu putem uh, să rezolvăm problema șomajului fără o creștere a cererei interne, iar cererea internă crește dacă vor crește veniturile salariaților din toate sectoarele de activitate. Prin urmare, efectele politicilor asimetrice între managementul ofertei și cel al cererii se văd în deteriorarea raportului dintre salarii și profituri în repartiția produsului uh, național. Ele riscă să adâncească în continuare decalajul între state și inegalitatea socială în interiorul statelor. Credem că soluția pentru asigurarea creșterii sustenabile ar putea fi o combinație inteligentă între reformele structurale și capitalul uman, adică stimularea cererii. Mulțumesc! Dankeschön, Alberto Montero. Mulțumesc, Alberto Montero din Parlamentul Spaniei. Alberto Montero. Alberto Montero, vă rog. Bună ziua, vă mulțumesc, domnule președinte. Nu cred că putem vorbi de un model social. Nu cred că putem vorbi de un model social european. Avem, într-adevăr, o piață comună, avem o politică economică și monetară comună și mai avem câteva lucruri în comun, dar nu un model european social comun. Și nu cred că, dacă vrem să progresăm în construcția acelui model social european, nu putem porni de la această bază. Acest model social european ar trebui să fie în favoarea lucrătorilor și lucrătoarelor din țările noastre. Dar haideți să presupunem pentru o clipă că există acest model social european comun. Am constatat în ultimii ani că acest model social european se deteriorează drept urmare a politicilor aplicate în timpul crizei. Generează, prin urmare, diferențe atât între statele membre, cât și în interiorul statelor membre. Apar diferențe în, la nivel național între fiecare stat membru și în interiorul însăși acestor state. Nu putem progresa dacă nu ținem cont de ce se întâmplă pe piața muncii. În țara mea, în Spania, pe piața muncii asistăm la un șoc dublu un șoc care deocamdată, căruia nu îi se întrevede o soluție. Un șoc, pe de-o parte, cantitativ. De peste șapte ani, rata șomajului este de peste 20%. În anumite clipe am, am depășit chiar Grecia fără a mai vorbi uh, de criza care s-a făcut resimțită asupra PIB-ului în Grecia. Rata șomajului în rândul tinerilor uh, este de 45% nu a crescut numărul orelor de lucru. Același volum de muncă este, prin urmare, distribuit între mai mulți oameni asistăm la o sporire a precarității. Există tot mai mulți lucrători care nu dispun de un salariu adecvat care să le permită să-și acopere nevoile. Există tot mai multe disparități așadar între piața muncii și nevoile sociale. Trebuie să găsim um, o cale de mijloc, un spațiu unde să ne putem întâlni pentru a discuta despre consecințele sociale ale politicilor de redresare economică. Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează la am din Parlamentul European. Mulțumesc, domnule președinte. Iată, auzim încă o dată cuvinte frumoase, trebuie să facem asta, trebuie să facem cealaltă și să ne gândim la viitor. Dar ce cu viitorul ăsta? Astăzi nu se întâmplă nimic din ceea ce ar putea să semene cu o soluție la problemele noastre multiple. Noi am făcut uh, propuneri pentru a găsi astfel de soluții pentru ocupare, pentru șomaj, mai bine zis, pentru șomajul tinerilor. Și ce se întâmplă acum? Țările membre pot să-și pregătească uh, în principiu programele naționale, însă Grecia de 5 ani de zile încoace este sub memorandum. Există niște linii roșii pe care această țară, țara mea, nu poate să le depășească. Un al treilea acord uh, este încă și mai constrângător, iar bineînțeles că a crescut foarte mult șomajul, nivelul de trai a scăzut, au dispărut serviciile sociale, lucrătorii sunt exploatați în mod rușinos, la fel se întâmplă asta și pe piața muncii. Și dacă statele membre nu pot ele să ia inițiativă pe plan național, asta nu, înseamnă că nu vom putea să uh, facem nimic uh, împotriva dumpingului social. Acordurile sociale au fost anulate. Domnule, uh, guvernul grec uh, face pe dos față de ce a spus că va face. Toată populația și experții, și, mm, dar și simpli agricultori au rămas fără locuri de muncă. Uh, tineri cu diplome au plecat, au plecat în altă parte ca să găsească un loc de muncă. Cum putem să avem creștere economică în condițiile <clears throat> în care uh, distrugem atâtea activități productive? Și ce să mai spunem de toate propunerile care au fost făcute de această troică? De toate condițiile care ne-au fost impuse atât de grele, atât de uh, Uh, ricide. Situația continuă să se degradeze și Germania o dă înainte cu aceeași politică uh, împotriva noastră a Greciei. La noi acasă. Mulțumesc! Urmează Alexandru din Parlamentul European. Merci, monsieur le président. Alors, c'est vrai... Doamna Sander, Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, înțelegem și știm că în multe țări din Europa populația suferă din cauza sărăciei, din cauza șomajului. Și aș dori să insist și eu asupra nevoii de a uh, avea o Europa mai socială astăzi. Lucru care nu se întâmplă mai deloc. Iată de ce aș insista pe două aspecte, domnule președinte. În primul rând, nevoia de o mai bună coordonare între statele membre și pe plan european. Numai ce, am pus pe picioare o serie de inițiative, avem o serie de instrumente în Europa pentru a lupta împotriva șomajului tinerilor, pentru a lupta împotriva șomajului de lungă durată, dar și pentru a stimula mobilitatea pe plan european. Însă, până la urmă, vine să uh, pun o simplă întrebare. Da, bineînțeles că Europei revine răspunderea care îi revine, însă mă întreb cum au fost aceste instrumente adoptate în diferitele state membre. Chiar au fost implementate sau urmat într-adevăr recomandările specifice din statele membre? Care sunt reformele care au loc astăzi în statele membre? Sunt întrebări la care chiar trebuie să uh, răspundem. Al doilea aspect asupra căruia aș insista este nevoia de a înțelege că nu trebuie să existe o poziție între, să zicem, partea socială și partea economică. Avem nevoie de ambele aspecte, iar acest uh, pilon social trebuie să se sprijine neapărat pe un fundament economic și pentru mine asta înseamnă uh, să ajutăm firmele să creeze locuri de muncă, să dăm oamenilor uh, dorința de a crea firme, activități, de a întreprinde. Deci există, până la urmă, o nevoie de un demers uh, de complementaritate între planul național și european, între economie și social și numai așa vom avea creștere economică și locuri de muncă și numai așa vom putea, într-adevăr, să-i atragem pe europenii de partea proiectului european. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Iată, participanții la discuție. Am să dau acum cuvântul celor doi invitați pentru două minute și jumătate pentru a le oferi astfel ocazia de a răspunde la întrebările și aspectele punctate în intervenții. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Cred că putem fi de acord asupra unei serii întregi de subiecte. Și anume că nu numai economia, dar și socialul trebuie să fie luate în calcul când vine vorba de dezvoltarea unei țări, când vine vorba de progresul său, aceste aspecte sunt uh, interconectate și da, dialogul social trebuie să fie menținut și chiar îmbunătățit acolo unde este cazul. Și, într-adevăr, pe o piață, să zicem, cu două viteze, cei mai vulnerabili, cei mai săraci vor fi și perdanții, vor pierde în orice caz mai mult decât ceilalți. Consider că partea socială sau aspectele sociale în Europeană ar fi putut să capete mai multă pondere prin intermediul cartei din 1989, Cartea Drepturilor Sociale Fundamentale ale Lucrătorilor. O cartă care a fost uh, prezentată înainte de tratatul de la Maastricht, dar care nu prea a fost uh, implementată nicăieri și de ani de zile încoace asistăm la un fenomen și anume uh, un accent prea mare pe economic și pe echilibrul bugetar. Și, într-adevăr, ne-am pierdut încetul cu încetul încrederea în Uniunea Europeană și, de fapt, toate aspectele pozitive care au fost deja adoptate intervin poate prea târziu, pentru că încrederea a cam dispărut. Așa cum a spus domnul Mann, exemplul Uh, inițiativei pentru tineri este unul emblematic. Inițiativa asta pentru tineri este foarte bună în sine, însă e nevoie de timp pentru a o derula. Rezultatele vor fi vizibile de-abia pe termen mediu și lung, deoarece foarte mulți factori sunt în joc, adică ciclul educativ și așa mai departe. Firmele societățile astăzi nu prea creează locuri de muncă. Și asta poate din pricina unei lipse de încredere și din pricina lipsei dialogului social, timpul este un factor aici foarte important. Trebuie ca să se înțeleagă că sau mai bine zis, oamenii trebuie să înțeleagă că Europa se preocupă de partea socială, dar asta se va vedea în timp, pe termen mediu, pe termen lung. Recunosc că ce spune doamna Jojovietska este adevărat. Trebuie ca toate statele membre să înțeleagă că Uniunea Europeană a trasat uh, niște programe, niște uh, inițiative și statele membre apoi să-și asume răspunderea de a implementa, de a prelua aceste lucruri în legislație. Eu cred că există multe lacune de tot felul și trebuie să se înțeleagă, să se transmită mesajul că Parlamentul, uh, Consiliul, Comisia își doresc uh, un viraj uh, spre o Europa mai socială. Eu cred că pe această direcție am și apucat-o. Vă mulțumesc. Danke sehr, Nicolaus. Mulțumesc foarte mult, Nicolaus, 3 minute. Stau γιατί, κύριε Πρόεδρε, για τον χρόνο των επιπλέον. Mulțumesc foarte mult pentru că îmi dați din nou cuvântul. Aș începe cu o remarcă. Eu uh, plec de aici, de la această ședință și poate și de la cea de mâine, un pic mai optimist față de ce resimțeam ieri când am sosit aici la Parlament. Am auzit că și alți colegi din alte țări, chiar cu poziții politice diferite de ale mele și cu funcții de răspundere, ei bine, chiar și acești Uh, colegi au spus niște lucruri care m-au frapat în uh, mod uh, pozitiv. În sensul că multă lume a înțeles că ceea ce s-a petrecut în Grecia nu numai că îi reprezintă un eșec răsunător și că va deveni în istorie o lecție pe care o, vor învăța toți, o lecție care nu trebuie să mai fie sau un exemplu care nu trebuie să mai fie repetat. Acum, reforma. Se vorbește despre reforma pensiilor, așa ne sugerează domnul Mann. Și suntem criticați pentru că facem reforme. Mie mi se pare că aici e un adevărat uh, joc al minciunilor. Noi reforme le facem și le-am făcut pentru că noi din anii 90 încoace vorbim despre reformarea sistemelor de asigurări sociale în Grecia care era se știe bine, foarte neortodox. Și acum se vine și se spune că trebuie să faceți așa și așa și uh, fiecare vrea să-și impună condițiile sale în cadrul acestei reforme. Da, să știți că anumite bănci au fost vândute în mod uh, dubios și Până la urmă, contribu uh, contribuabilii uh, au pierdut. Iată cum s-au făcut reformele în Grecia. Acordul care a fost uh, semnat. Ei bine, noi ce facem acum? Încercăm să respectăm ceea ce scrie în acord, în ultimul acord pe care l-a semnat Grecia. Însă acum, una dintre consecințe este că ei vor să ne impună încă și mai multe reduceri ale pensiilor. Și, de fapt, acum nu ne mai critică pentru că am avea un sistem de pensii uh, prea generos, pentru că, de fapt, în visteriile statului nu mai e aproape nimic. Acum, ce să facem? Să tăiem pensiile sau să inventăm un nou sistem de contribuții sociale, să punem totul pe masă și să le discutăm. Asta am ales noi să facem. Iar populația a ieșit în stradă și protestează și are dreptate, pentru că de șase ani de zile plătește, scoate bani din buzunar, cu toate acordurile pe care noi le-am semnat. Însă, Iată, Fondul Monetar, femeiul și alții vor iarăși să venim și iarăși să, să tăiem pensiile. Ce facem? Ce să facem? Să le luăm de la pensionari ultimii bani? Oricum ei au o pensie mult mai mică decât media europeană. Deci să le mai luăm ultimii bani pe care mai au acești pensionari și la cine să dăm acești bani? Ca să plătim datoria? Acești bani, acești bani de unde vine? Vine din economia, din economia noastră și atunci înseamnă că se pierd locuri de muncă. Acești bani părăsesc economia noastră, iar sistemul de asigurări va fi încă și mai mult sub presiune în viitor. Deci iată ce se întâmplă de fapt când vorbim despre reformă. Da, reformele și uh, sunt așa niște cuvinte pe care le auzim tot timpul. Însă, acum, acum uh, aceste cuvinte, de fapt, au devenit aproape o glumă. Cine a plătit oarele sparte până acum cu criza din Grecia? Bineînțeles că dorim ca uh, să putem să urmăm uh, calea aceasta care ne-a fost uh, trasată, dar să nu uităm nicio clipă că 90% din populația Greciei a susținut eforturile de ieșire din criză, dar 10% dintre greci n-a contribuit deloc pentru a ieși din criză. Acesta este adevărul. Dacă dorim să, să, să scăpăm de criză în Europa, trebuie să vorbim și despre solidaritate în Europa. Pentru că, pe de o parte, în Europa observ că îi avem pe acești liberali și extrema dreaptă și, pe de altă parte, avem forțe de stânga, dar care uneori spun că sunt de stânga, așa ideologic vorbind, dar de fapt acțiunile lor politice sunt uh, pur și simplu o întoarcere la logica statului național, care a fost, de fapt, începutul celor două, a constituit uh, motivul de izbucnire a celor două războaie mondiale. Iată, vedem, vedem ce se întâmplă și vedem care este politica supraputerilor. Mă refer la supraputerile capitaliste și nu populația are de câștigat. Trebuie să fie lucrurile cât se poate declara. Dankeschön. Mulțumesc foarte mult. Am încheiat cu acest grup de discuție. Le mulțumesc invitațiilor noștri. George Engel și Nicolaus Manios pentru intervențiile dumnealor. Vă mulțumesc dumneavoastră tuturor pentru discuție. Dați-mi voie să le permit colegilor de la prezidiu să se retragă și să le urez bun venit uh, noilor veniți. Dați-mi voie să fac și o scurtă introducere. Sunt de acord cu vicepreședinta comisiei noastre și anume că trebuie să evităm formulările vagi și trebuie să spunem foarte precis la ce ne referim. Însă, în true privință de pildă, avem o definiție foarte clară pe baza definiției uh, OECD. În Europa, la ora actuală, Uh, trăiesc în Europa 150 de milioane de oameni care se află în pragul sărăciei sau sub pragul sărăciei. Și nu e vorba aici de aproximări. Cred că în discuția noastră uneori avem tendința să privim doar într-o singură direcție. Problema sărăciei însă uh, nu e una care are loc doar în țările, în anumite state membre, în țările care se confruntă cu uh, criza economică. În uh, Europa trăiesc uh, 27% din populație se află în pragul sărăciei, încă o dată conform standardelor OECD. Cu alte cuvinte, sărăcia este un fenomen cu care se confruntă și Europa. Am văzut în ultimii ani că încercarea de a repara economia în defavoarea oamenilor nu funcționează. Acest lucru face ca oamenii să-și piardă încrederea în proiectul european, și să nu se îndepărteze doar de Uniunea Europeană, ci uh, de politică în general și, în cel mai rău caz, să se îndepărteze de democrație. Trebuie, prin urmare, să fie important să discutăm despre problema ocupării forței de muncă la nivel european, nu să considerăm acest subiect ca unul de rand secund uh, nu trebuie să înțelegem acest lucru ca o îmbunătățire a competitivității sau a economiei internaționale, ci din potrivă trebuie să încercăm să definim o politică europeană în acest sens. Cred că e bine să discutăm intens cu Comisia Europeană, să purtăm o discuție intensă în continuare la nivel național, la nivel local, să vedem cum pot arăta uh, acele standarde sociale europene, care nu trebuie să fie niște standarde minime, ci niște standarde progresive, care ne duc în sus. Trebuie să vă spun că fiecare știe că economia nu poate repara singură pagubele sociale, știm cu toți acest lucru, e nevoie de investiții, atât investiții publice cât și investiții private, care să creeze noi locuri de muncă și adaug locuri de muncă din care oamenii să poată trăi și să poată trăi pe termen lung, nu să trăiască doar din prestații sociale. Iată, din acest punct de vedere vreau să înțeleg mai bine propunerea pe care a răspândit-o Jean-Claude Juncker prin acel plan de investiții pentru Europa. Într-adevăr, uh, acest uh, plan merită un efort național suplimentar, nu doar critic, așa cum am văzut în această dimineață, Trebuie să se facă mai multe investiții în infrastructura națională, în cercetare și dezvoltare, în educație, totul e corect, însă în acest sens e nevoie de un efort comun european. Vom discuta cu mare plăcere despre acest subiect în următorul grup de discuție. O salut pe Brigitte van der Burg, președintă a Comisiei pentru Afaceri Sociale și Ocuparea Forței de Muncă din Camera Reprezentanților din țările de jos și îi urez de asemenea bun venit domnului Zavadil, președinte al Comisiei pentru Afaceri Sociale din Camera Deputaților din Republica Cehă. Vă urez bun venit! Intrăm imediat în discuție, doamnele înainte de toate, așa că îi dau cuvântul Brigitei. Vă rog! Uh, dear Chair and colleagues of the European Parliament and other national Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Subiectul de față este de mare importanță pentru Camera Reprezentanților din țările de jos și aș dori să abordez mai multe aspecte în discursul meu. În primul rând, o lume în schimbare. Avem mai multe provocări cu care ne confruntăm astăzi, apoi rolul orașelor inteligente și a regiunilor și apoi up urile noile firme și, deci, în sfârșit, oportunitățile dar și provocările reprezentate de robotică. În primul rând, schimbările prin care trecem. Astăzi, economia europeană își revine încet, încet, s-a deplasat accentul de la achizițiile tehnice la un mai mare accent pe partea socială. Trebuie să înțelegem însă că societatea uh, dar și piața muncii nu mai sunt la fel cum erau înainte de criză. Ele s-au schimbat destul de mult și deci trebuie să ne schimbăm și noi modul de gândire ca să înțelegem cum să aducem mai multă lume pe piața muncii mai mulți bărbați, mai mulți femei. Până la urmă, vorbim despre una dintre țintele din strategia UE 2020. Trebuie să existe un echilibru sporit între piețele muncii din uh, Uniunea Europeană pentru ca să se potrivească mai bine cererea și oferta. În uh, țările de jos, facilitățile educative de formare sunt făcute astfel încât angajații și angajatorii uh, Um, dar și universitățile și școlile sunt orientate pentru a pregăti mai bine forța de muncă a viitorilor. De asemenea, se predă în școli spiritul antreprenorial de la cea mai uh, uh, fragetă vârstă și asta se vede și în uh, situația pe care noi și accentul pe care îl punem pe centrele de excelență, pe startup-uri și așa mai departe. Pentru a atrage tinerii pe piața muncii, guvernul olandez a avut acorduri cu angajații și angajatorii pentru a crea locuri de muncă speciale pentru tineri. În sfârșit, considerăm că uh, venitul minim special pentru tineri pe care îl avem în Olanda este o idee bună, pentru că le permite acestora să intre mai cu ușurință pe piața muncii. Apoi, rolul orașelor inteligente și al regiunilor inteligente. A lucra împreună este esențial pentru crearea de locuri de muncă. Noi nu suntem un mare, o mare țară și deci mă refer mult la orașele noastre, deși nu sunt așa de numeroase, la noi în Olanda. Avem așadar câteva orașe și restul, să zicem că e vorba de regiuni rurale Astfel, uh, orașele mari pot fi stimulate pentru mai multă dezvoltare, inovare și ocupare. Dar secretul este găsirea unui echilibru între diferitele facilități uh, urbane. De pildă, orașele pot să ofere permise pentru ca firmele să se instaleze, să-și deschidă birouri, iar universitățile care promovează inovarea și care educă uh, forța noastră de muncă viitoare să fie la rândul lor uh, ajutate, pentru că știm bine că inovarea înseamnă și locuri de muncă. Vorbim despre orașe inteligente, iar Eindhoven este un uh, exemplu bun, pentru că am găsit acel echilibru acolo. Eindhoven se găsește în sudul Olandei și acolo s-au instalat mai multe companii olandeze mari uh, cum ar fi uh, Philips uh, și altele. Iar recent, Eindhoven a fost considerată, împreună cu periferia sa, unul dintre cele mai inteligente orașe din lume în această regiune, dar nu numai, startup-urile sunt deosebit de importante. Ele promovează inovarea. Așa se întâmplă și cu celelalte orașe inteligente, iar guvernul, guvernele la toate nivelurile trebuie să coopereze strâns cu uh, antreprenorii, cu universitățile și cu școlile. Apoi, mă refer iar la aceste startup-uri, firme care se află la început, așa cum știți și cum s-a spus, vorbim de întreprinderi familiale, dar și de IMM-uri. Acestea sunt tare, tare importante pentru ocupare. Acestea sunt cu toate startup-uri. O astfel de inițiativă în uh, Olanda se numește Delta Initiative. Este vorba de o inițiativă a comisarei, fostei comisare Nelly Cruz, care și-a dorit uh, condiții optime pentru aceste startup-uri. Peste câteva luni va avea loc uh, un festival al acestor uh, firme la început, startup-uri. Ele vor veni, se vor prezenta acolo și avem uh, câțiva uh, uh, oaspeți de seamă, cum ar fi Tim Cook de la Apple sau fondatorul lui Uber sau uh, fondatorul uh, internetului chinezesc, uh, Google-ului chinezesc, Alibaba. Uh, Acum câteva săptămâni numai Bill Gates a venit la noi în țară și s-a întâlnit cu foarte mulți reprezentanți ai acestor uh, firme startup, dar și cu membrii ai Parlamentului olandez interesați în inovare și în sectorul privat. Astfel, Astfel, deci, uh, tinerii, tinerii antreprenori pot să acceseze și finanțări alternative. Băncile sunt uneori uh, um, tentate să nu, poate să nu finanțeze acești tineri, deci e nevoie de soluții alternative de finanțare și creditare. Recent, Parlamentul nostru a adoptat o agendă pro-startup pentru a îmbunătăți climatul de afaceri, pentru ca creditul să fie mai ușor de accesat pentru aceste firme aflate la început. Astfel, m-aș referi și la acel crowdfunding este o formă alternativă, promițătoare de finanțare și mai creează și locuri de muncă în plus, iar comitetul, Comisia de Specializate eh, din Parlamentul nostru am organizat, a organizat o ședință, o reuniune în acest sens. Luna trecută am uh, avut un întreg eh, prezidiu format din experți și din alte instituții de supraveghere pentru a vedea ce facem cu acest crowdfunding. Uh, Astfel se pot uh, promova idei și practici inovatoare. Apoi, care ar fi oportunitățile și provocările puse de roboți, de robotică? Pentru a putea în continuare să beneficiem de pe urma inovării, de pe urma acestor state uri trebuie să înțelegem că lumea este în plină mutație digitală. Evoluțiile tehnologice și evoluția roboților vor influența economia noastră și mai cu seamă piața muncii. Comisia specializată specialitate din Parlamentul nostru a hotărât să nu stea și să aștepte să vadă care vor fi aceste consecințe, ci să înceapă deja o cercetare aprofundată pentru a vedea ce posibilități, dar și ce probleme ne așteaptă de pe urma acestor uh, posibile evoluții tehnologice. E vorba de o cercetare care acoperă și uh, trecutul, urmărind principalele evoluții tehnologice în timp și care au fost consecințele acestora. Din această cercetare, din aceste studii, putem să înțelegem că vor fi în această dezvoltare, în această evoluție, anumiți perdanți, anumiți câștigători. Iată, există o serie de provocări, dar și de mm, beneficii Trebuie să ne adaptăm cu toții, în orice caz, la această situație. Însă, întrebarea este cum să facem asta în, prin programele noastre educaționale. Probabil să-i uh, influențăm pe tineri uh, să aleagă o anumită cale de studiu, poate să nu aleagă studiile de psihologie, ci să se îndepte către informatică sau mai știu eu ce. Apoi, uh, formarea profesională pentru tineri. Poate că ar trebui ca anumite grupuri de e, angajați ar putea să primească o protecție juridică specială, având în vedere că locurile lor de muncă ar putea să fie primejduite de această robotică. E, în sfârșit, în comisia specializată pe care o reprezint de la Parlamentul olandez am făcut multe lucruri extrem de interesante și sper să vă inspir și pe dumneavoastră. În sfârșit, iată, să muncim împreună, să ne inspirăm unii pe ceilalți și să înțelegem care sunt principalele provocări. Acestea, acesta este un exercițiu foarte important, însă a face ceva, a-și asuma răspunderea fiecare în seara sa, a nu se teme uh, a nu ne teme de dificultăți și nici uh, a nu ne teme să spunem asta oamenilor sunt uh, garanții ale succesului. Ale succesului unei țări și a unei Uniuni Europene competitive pentru creștere și pentru ocupare. Iată de ce noi considerăm că este important să avem și cooperare interparlamentară pentru schimb de informații, de bune practici între parlamentele noastre, dar și între diversi eh, noștri deputați și eh, senatori pentru a întări exercițiul controlului democratic și pentru a profita fiecare de ideile bune ale celorlalți, dar și pentru a învăța din eșecurile eh, celorlalți. Știu ce vorbesc despre eșecuri, pentru că înainte am fost uh, întreprinzătoare și atunci când greșești, când eșuezi, atunci înveți cel mai mult. În acest spirit sper să continuăm să lucrăm și eu aștept cu mare nerăbdare să învăț uh, din lecțiile pe care mi le vor prezenta colegii și vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Îți mulțumim foarte mult, Brigitte, pentru această primă intervenție. Am spus că Iaroslav Zavradil nu este doar membru, doar președinte al Comisiei, ci de multă vreme a fost președintele Confederației Sindicale din Cehia. Încă o dată, stimate coleg, bun venit din partea mea. Iaroslav, te rog, ai cuvântul. Thank you, Thomas. Je příhodné, že sedím vedle svého um, sociálního nepřítele. Mulțumesc frumos acum stau lângă dușmanul meu social, <laughs> dacă e să o iau așa. Este o patroană unde întreprinderi. A fi sau a nu fi, aceasta este întrebarea, spunea un personaj celebru în urmă cu câteva secole. Uh, în Republica Cehă, în timpul crizei, au avut loc uh, niște evoluții specifice, uh, s-au făcut opțiuni, uh, s-au făcut alegeri greșite și putem să ne întrebăm de ce. Cred că colega noastră din Finlanda a spus că dimensiunea socială și cea economică trebuie să meargă mână în mână. Noi am putea spune că vrem o soluție echilibrată care ne va permite să găsim un bun echilibru între afacerile economice și cele sociale. În 2009, când ne-a afectat și pe noi criza și când a început austeritatea, ne-am dat seama că era nevoie de uh, uh, eforturi însutite pentru că au dispărut investițiile, au scăzut salariile, au scăzut pensiile, toată lumea a fost afectată de către austeritate. Guvernul și-a continuat politica uh, fără uh, să se gândească prea mult și până la urmă s-a prăbușit. În 2012, când vecinii noștri Polonia și Slovacia deja o luaseră pe drumul ascendent și aveau o creștere economică de 2,5 sau chiar 3%, noi, Republica Cehă, încă stagna și aveam o creștere negativă. Dar probabil că se explica prin politica de austeritate extremă pe care o practicase guvernul aveam în jur de 600 de mii de șomeri, ceea ce pentru noi înseamnă o rată de cam 10%. Apoi a trebuit să ne revenim. În prezent, Republica Cehă se bucură în sfârșit de o creștere economică pozitivă. În 2015 era de 4,4%. Șomajul a scăzut Acum este doar de 4%, deci în jur de 60.000 de persoane. Cum se explică acest lucru? Ei bine, am investit masiv, am uh, modificat funcționarea agențiilor de uh, ocupare a forței de muncă. Aceste agenții au primit uh, mai multe resurse astfel încât să aibă capacitatea necesară pentru a oferi oamenilor uh, un sprijin real și pentru a le găsi un loc de muncă. Cum spuneam, acum rata șomajului este sub 6%, ceea ce reprezintă uh, o cifră excelentă în contextul european actual, știind că există țări unde ratele șomajului depășesc 20%, mai ales în rândul tinerilor. Agențiile de ocupare a forței de muncă au pus în aplicare foarte multe măsuri. De exemplu, um, au subvenționat acei angajatori care ofereau locuri de muncă tinerilor și uh, celor care aveau vârst, vârste peste 50 de ani. Oricum a fost cea mai gravă criza șomajului pe care a cunoscut-o țara noastră vreodată. Așa cred că se întâmplă și în Europa. Noi ne dorim să luptăm împotriva uh, șomajului în continuare, dar ne uităm și ce se întâmplă la vecinii noștri, ce se întâmplă în acele țări în care șomajul rândul tinerilor, dar și șomajul în general, uh, devine aproape problemă structurală. Îmi dau seama că ducem lipsă de date statistice. Parlamentul European, parlamentele naționale nu cred că se află în vreun conflict. Din potrivă, cred că cooperăm destul de bine. În 2004, aderarea la Uniunea Europeană a fost sprijinită de toată populația din uh, Republica Cehă. Acum poate că situația ar fi nițel diferită, dar suntem convinși în continuare că Europa trebuie să continue. În țara mea, în ceea ce privește imigrația, noi nu am fost cine știe ce afectați suntem mai degrabă o țară de tranzit. Noi îi vedeam pe imigranți doar atunci când călătoresc spre Germania, pentru că probabil că li se pare că acolo au o mai mare oportunitate de a se integra, dar putem să ne întrebăm de ce. Dacă acești oameni chiar sunt uh, în pericol și au pierdut totul și au trebuit să plece pentru a-și salva viețile, uh, de ce sunt așa de pretențioși? De ce refuză să rămână în țara în care au ajuns? Republica Cecă este o țară sigură. Nu pot să spun că se supăra pe ei, dar uh, acest tip de a, a fi pretențios, de a alege numai anumite țări unde vor să ajungă, probabil și țările unde sistemul de protecție socială este mai bun, da, acest lucru mă face să-mi pun multe întrebări. În ceea ce privește uh, rolul Parlamentului European, știu că este o instituție cu un regulament de procedură complicat, nu mă aștept să, să devină totul mai ușor pe viitor, până și în țara mea, Parlamentul care are mult mai puțini membri, are un mod de funcționare foarte complicat nu e deloc ușoară viața într-o asemenea instituție, nu e deloc uh, ușor să găsești un consens, mai ales când există atât de mulți membri din atâtea state diferite. Cred că meritați să fiți um, felicitați atunci când um, reușiți să găsiți acest consens. Ne-am dorit să existe Uniunea Europeană, ne-am dorit să existe Parlamentul European, deci acest Parlament trebuie să fie sprijinit. Și ce ne dorim să obținem? băi, condiții de viață mai bună pentru oameni, protecția mediului, un mediu mai sănătos. Și ne dorim ca și parlamentele naționale să poată să le permită oamenilor din fiecare stat membru să trăiască mai bine. Se vorbește acum despre crearea unor consilii de competitivitate și mai știu eu ce. Nu contează cum le vom numi. Probabil că trebuie să existe, să fie create, însă ar trebui să fie rezultatul înțelegerii între guverne și partenerii sociali. Fără bunăvoință nu vom ajunge nicăieri. politicienii sunt cei care trebuie să creeze acest mediu favorabil dialogului între partenerii sociali. Dacă nu facem nimic, atunci vom avea mult de pierdut. Eu am un bun prieten în Grecia care e de altfel și în sală și am avut nenumărate discuții despre aceste subiecte cu el. Oricum, nu, nu este o cale de urmat numai pentru anumite țări, ci pentru toată lumea. Și trebuie totdeauna să spunem adevărul, chiar dacă el nu ne convine. Pentru că dacă o facem, putem să fim și realiști atunci când adoptăm măsuri indiferent cât ar fi ele de complicate. De aceea, cred că ne-am dorit noi să ajungem deputați. Și acesta este rolul nostru de deputați, indiferent dacă suntem uh, membri unui parlament național sau uh, într-un parlament european. Putem să contribuim cu toții la menținerea Uniunii Europene, la menținerea uh, solidarității în Uniunea Europeană. Avem tot timpul probleme. Cea mai recentă este Brexitul. Ieri Bruxelles a fost invadat de mii de lucrători din uh, siderurgie care protestau împotriva relațiilor comerciale cu China și a oțelului ieftin care vine de acolo. Da, trebuie să ne gândim la toți acești parametri condițiile de muncă, securitatea la locul muncii, nivelul salariilor. Știm că în țările concurente condițiile nu sunt deloc aceleași. Europa nu are de ales. Trebuie să sprijinim organizațiile sindicale, patronale, numai atunci când acționăm împreună, noi ca și Europa și nu statele um, individual, putem să fim puternici. Am putut, de exemplu, să fac o comparație între uh, o uzină siderurgică din India și una din propria mea țară. Nici nu ca pe vorbă. Lucrătorii din India nu sunt în niciun caz protejați. Oricum, discuția poate să continue la infinit. Munca copiilor. Suntem împotriva muncii copiilor, evident. Totuși, în India, în Bangladesh, știm foarte bine că există familii care nu au de ales și copiii sunt trimiși să muncească pentru a permite familiei să supraviețuiască. Dacă noi ne deschidem granițele și toată lumea poate să vină, Trebuie totuși să ne respectăm regulile și să cerem tuturor celor care vin pe teritoriul nostru să ne respecte regulile. E un principiu care nu poate să fie discutat. Noi așa facem cu cei care vin legal și doresc să muncească în țara noastră. Trebuie să ne respecte regulile. Și ar trebui să se întâmple la fel peste tot. Vă mulțumesc pentru atenție. Vielen Dank, Jaroslav. Mulțumesc foarte mult, Iaroslav. Ne-ai oferit uh, numeroase cuvinte cheie. Uh, este imposibil să rezum în câteva cuvinte intervenția ta, nu voi face acest lucru, însă, ci voi da cuvântul celor șapte colegi care s-au înscris la cuvânt. Nu, nu puteți să luați cuvântul doar fluturând cartonașul, ci trebuie să vă înscrieți pe formularul galben. Doar cu acest formular galben, pentru că în caz contrar nu ia nimeni cuvântul. Dar am primit indicații stricte în acest sens. Vă rog, cine dorește să mai ia cuvântul, vă rog să se anunțe prin intermediul acestui formular galben. Da, să vedem cu cine continuăm. Din Polonia, Augustin Micislav din Parlamentul Polon. Vă mulțumesc foarte mult! Am asistat la numeroase intervenții cu o puternică încărcătură emoțională. Criza are, într-adevăr, consecințe uh, economice și adesea ne concentrăm asupra consecințelor negative ale datoriei, uităm însă de procesele semnificative care se desfășoară într-un cadru independent, diferit de evenimentele actuale. Uităm de noua agenda europeană, vorbim doar pur și simplu despre um, aceste procese, tehnologii noi, globalizare, îmbătrânirea societății și așa mai departe. Aș dori să vă spun câteva cuvinte despre această idee mai puțin cunoscută și care poate reprezenta o ocazie de investiție. Dacă vrem să facem față provocării, nu trebuie să o privim doar ca o povară la bugetele naționale. E adevărat, există niște costuri, însă există și oportunități de investiție. Acest lucru înseamnă că noi, având uh, resurse limitate, nu putem uh, ignora schimbările sociale. E un paradox. <laughs> În Europa avem multe de făcut, însă în același timp avem un număr semnificativ de șomeri. Cred că um, ar trebui să încurajăm evoluția acelor piețe care creează locuri de muncă. Un asemenea exemplu de care adesea uităm este piața serviciilor de îngrijiri. Poate fi o bună țintă a investițiilor, un bun domeniu pentru inovare. Și noi putem crea câteva milioane de locuri de muncă în acest sector. În același timp, furnizăm uh, îngrijiri de calitate celor persoane care nu mai sunt autonome. Fiecare stat uh, încearcă să facă tot ce poate. Polonia, de pildă, are legislație în acest domeniu. Noi considerăm că există aici uh, oportunitatea de a crea 400.000 de locuri de muncă. În final, aș dori să o salut pe doamna Brigitte van der Berg. Eu sunt din Piua, în Polonia. Acolo avem patru centre Philips. Adesea ne deplasăm la Eindhoven și dorim să creăm și noi un oraș inteligent. Mulțumesc! Patru uh, centre Philips? Felicitările mele! Domnul Rașux din Letonia, vă rog. Thank you, Mr. Chairman. It's... Mulțumesc, domnule președinte. Am senzația că jumătate dintre vorbitori vin din uh, Grecia și cealaltă jumătate vorbește despre Grecia. Dar criza a afectat și Letonia. De aceea, dacă îmi dați voie, am să menționez mai multe mm, scenarii care au funcționat la noi. Am urmărit discuția și, de exemplu, noi am discutat mult despre investiții și despre parteneriatele public-privat și de ce avem nevoie de o creștere inclusivă în Uniunea Europeană dar este la fel de important ca investițiile să permită crearea de locuri de muncă de calitate pentru a promova capitalul uman și pentru a lupta împotriva sărăciei. Așa cum spunea și uh, vorbitorul din Polonia, trebuie să îmbunătățim competențele de pe piața muncii dacă vrem să obținem mai multe rezultate pentru incluziunea socială și standardele de viață. Cu cât nivelul de calificare este mai ridicat și cu cât competențele sunt mai adecvate, cu atât uh, va fi mai ușor pentru persoana respectivă să-și găsească un loc de muncă. Cred că locurile de muncă de calitate vor să ne permită să rezolvăm provocarea pe care o reprezintă șomașul și sărăcia. Calitatea locurilor de muncă mi se pare un parametru foarte important pentru discuția noastră. Acest lucru înseamnă că trebuie să evaluăm foarte bine fiecare ofertă. Vreau să felicit uh, Republica Cehă. Potrivit statisticilor, rata șomajului în Letonia este de 10%. În mod interesant, șomajul femeilor este 8,6%, iar cel al bărbaților este 11,4%. Măcar în Letonia, femeile se descurcă mai bine decât bărbații. Dankeschön. Nochmal die Erinnerung, äh, das Zeitregime hat sich... Mulțumesc. Vă reamintesc că nu trebuie să depășiți două minute per vorbitor. Domnul Petru Frațean din România. Mulțumesc, <clears throat> domnule președinte, domnilor și domnilor. Pentru mine, cel puțin, este evident că Uniunea Europeană se confruntă cu mai multe crize simultan, având surse interne și externe, creștere economică firavă, șomaj ridicat, tendințe deflaționiste, afluxul masiv de refugiați, amenințări de securitate la granița de est și sud. Nici când nu a fost o nevoie mai mare de solidaritate și responsabilitate restabilirea încrederii cetățenilor și reconectarea lor la marele proiect european trebuie făcută rapid. Cea mai bună soluție pentru ca cetățenii să-și regândească și să-și regăsească încrederea este asigurarea funcționării sustenabile a economiei în interesul lor. Pentru ca aceasta să se realizeze, trebuie înlăturată starea de incertitudine. Analiza surselor incertitudinii oferă și soluția, un mix de politici pentru stimularea atât a cererii cât și a ofertei. De aceea trebuie întreprinse măsuri curajoase în ambele direcții. În acest sens, pe lângă planul european de investiții strategice, destinat să promoveze investițiile private prin schimbarea profilului de risc al proiectelor, este nevoie de investiții publice directe. Fără a periclita stabilitatea bugetară, credem că trebuie folosite toate rezervele de spațiu fiscal pentru a investi în infrastructurile strategice și în capitalul uman. În plus, investițiile publice bine orientate reprezintă un excelent stimulent pentru investițiile private. În încheiere aș dori să revin asupra nevoii acute de a încuraja pe europeni să-și recapete încrederea în instituții și politic. Pentru acest lucru, ca acest lucru să se întâmple, guvernele, în corespondabilitate cu parlamentele naționale, trebuie să găsească un echilibru optim între interesele generale ale cetățenilor și stimularea lumii afacerilor pentru a investi mai mult și mai eficace în economie. Vă mulțumesc! So, danke schön. Dann hat das Wort... Minunat. Laura Egea, din Parlamentul European. Presidente, in eh, questo... Mulțumesc, domnule președinte. Aproape un an jumate de mandat eh, l-am eh, parcurs până acum și ne-am tot întrebat care ar fi acele politici care să creeze noi locuri de muncă. Care ar fi acelea recalificări Uh, regândirea locurilor de muncă, noi sectoare de dezvoltare economică, poate economie socială, poate economia verde. Lucrurile s-au spus uh, în fel și chip și este foarte clar că astăzi, din păcate, trebuie să vedem că ne confruntăm cu o serie de riscuri uh, care ne vin de departe, dar care uh, sunt foarte, foarte aproape de noi. Comisia Europeană are dorința de a conferi Chinei statutul de economie de piață, iar asta va spulbera uh, orice speranță ca proiectele și ideile noastre să poată într-adevăr să ducă la creștere economică aici în Europa. Și ce se va întâmpla? Vom suferi din partea uh, presiunii productive chineze pe care nu vom putea, nu vom ști să o contracarăm, care va distruge țesutul nostru industrial și productiv, pentru că deseori nu am avut uh, ocazie, n-am avut curajul să fim într-adevăr uh, pentru o politică industrială eficace, eficientă. Și atunci mă întreb, astăzi, când avem deja dumping social în Europa, este o mare problemă și cum vom putea noi în aceste condiții să înfruntăm ce se va întâmpla în momentul în care China va fi parte din piața noastră. Sunt chestiuni și întrebări uh, importante, vorbim despre ocupare, vorbim despre locuri de muncă durabile, de calitate, însă ne luptăm împotriva unor coloși uh, pe care va fi greu să îi contracarăm. Vă mulțumesc foarte mult. Dankeschön. Jetzt Urus Pirke, Slovenien. Mulțumesc acum reprezentantul din Slovenia are cuvântul. Pogovarjamo o ustvarjanju novih delovnih mest. Moram na začetku seveda povedati, da je to pri... Vă mulțumesc. Se tot vorbește despre crearea de locuri de muncă. Și trebuie să spun că aceasta este una dintre principalele sarcini care vine oricărei politici de ocupare politica de ocupare nu trebuie să fie ceva rezidual în cadrul politicilor noastre. Toată lumea dorește ocupare de plină, dar știm că asta nu se poate. Poate în teorie, dar niciodată în practică. Dorim să nu mai avem forme de muncă precară, bineînțeles, și în ceea ce privește munca cu jumătate de normă și aici se doresc uh, pași înainte. Însă, dacă este să avem sort de izbândă cu aceste politici uh, de ocupare, trebuie să ne preocupe mai puțin uh, acele politici sociale care ne vor aduce ratingul triplu. Despre asta am discutat la ultima sesiune. Bineînțeles că fiecare țară dar și Uniunea Europeană trebuie să stea și să cântărească, să vadă ce fel de locuri de muncă își dorește. Însă, fără îndoială, trebuie să existe salariu egal pentru muncă egală și trebuie să fie un salariu decent. Unii vorbeau despre specializare. Da, bineînțeles, este important, însă trebuie să vorbim și despre dezvoltarea regiunilor noastre. trebuie să vorbim despre uh, amestecul sau, mai bine zis, echilibrul între diferitele noastre sectoare economice și să punem mai mult accentul pe cooperarea cu universitățile noastre, pentru că dorim și dorim uh, uh, locuri de muncă productive, cu valoare adăugată reală. Mulțumesc! Urmează. Yeah. Please. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ξεκινήσω πρώτα με την θέση του Προέδρου της Vă mulțumesc, domnule președinte, spune doamna Cutra Cucuma din Cipru. Apropo de poziția președintelui Juncker, întreprinderile trebuie să creeze locuri de muncă, nu guvernele sau instituțiile. Toată lumea cunoaște această idee. Dar faptul că le că o afirm și reafirm nu îți permite să o și pui în practică. S-a vorbit despre învățarea pe parcursul întregii vieți, despre competențe adecvate cu cererea de pe piața muncii. Da, foarte frumos. Dar mai întâi dați-le oamenilor un prim loc de muncă înainte să le spuneți că trebuie să se formeze pe parcursul întregii vieți. Toate aceste principii și idealuri nu se aplică, de exemplu, locurilor de muncă cu jumătate de normă sau locurilor de muncă uh, sezoniere. Acestea sunt majoritatea locurilor de muncă care se creează acum în țara mea și în altele. Noi ar trebui să vorbim despre locuri de muncă de calitate, locuri de muncă care să-ți permite să trăiești uh, în mod demn Înainte se vorbea despre oportunități egale pentru toată lumea. Acum ar trebui să vorbim despre oportunități demne pentru toată lumea, pentru că toată lumea a înțeles că nu pot să existe șanse egale pentru toată lumea, așa că ne mulțumim cu mai puțin, ca să spun așa, și acceptăm oportunități demne pentru toată lumea. În 2015, în Cipru, aveam 15.000 de mandate de arestare emise pentru persoane care nu au putut să-și onoreze datoria. Se vorbește mult despre uh, IMM-urile care n-au putut să-și onoreze facturile și să știți că s-a ajuns la uh, Uh, trimiterea în închisoare a patronilor uh, acestor mici întreprinderi care nu puteau să-și onoreze facturile și atunci ce s-a întâmplat? Întreprinderile s-au închis și s-a creat și mai mult șomaj. Ar trebui să investim bani publici pentru întreprinderile care se află în dificultate. Vă mulțumesc! Acum, Tania González din Parlamentul European. Mulțumesc! Europa în ultimii ani a suferit foarte mult din cauza uh, deteriorării condițiilor de viață a lucrătorilor. O agravare gravă a condițiilor de viață nu este un fenomen uh, firesc, nu este ceva care s-a întâmplat pentru că trebuia să se întâmple, nu este consecința gestionării crizei care s-a bazat pe devaluarea serviciilor publice, și pe degradarea drepturilor sociale. Este uh, rodul politicilor so sociale și a, a hotărârilor care s-au luat în aceste instituții. Șomajul în rândul tinerilor, care a fost menționat de nenumărate ori astăzi, afectează foarte mult țările și mai ales țări precum Spania. Șomajul în rândul tinerilor atinge cote de 50% și în fața acestor drame, oferind doar niște soluții provizorii care nu atacă rădăcina problemei. Spunem că una din soluții este reprezentată de, de mobilitatea forței de muncă, însă de fapt ar trebui să-i spunem exil, migrație. E vorba de exodul creierelor. Mii de tineri. Tot ce am făcut pentru a forma tinerii se pierde pentru că aceștia nu au un viitor. Cine va plăti în viitor contribuțiile sociale? Cine va menține serviciile sociale și serviciile publice? Cealaltă soluție, inițiativa uh, pentru ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, nu s-au cheltuit nici măcar 5% din fondurile prevăzute. Țările mai sărace se confruntă cu probleme grave de finanțare. În multe cazuri, acest lucru înseamnă subvenționarea unor practici sau unor locuri de muncă precare ne concentrăm uh, în cazul șomajului uh, în rândul tinerilor asupra faptului că tinerii nu sunt suficient de bine pregătiți. Tinerii sunt pregătiți, se poate, bineînțeles, îmbunătăți formarea lor, însă ideea e că trebuie să venim în Europa cu politici care să permită o dezvoltare socială coerentă între nord și sud și care să permită țărilor din sud să își revină și să uh, iasă din uh, sărăcie, să nu continue această dramă cu um, tăieri bugetare și măsuri de austeritate imposibil de respectat. Iată de ce trebuie să regândim politicile, o nouă politică industrială care să oferă șanse, de pildă um, tranziție energetică, locuri de muncă ecologice, să protejăm în acest fel industria europeană și producția noastră pe care o vindem prin tratatele de liber schimb și prin deschiderea completă a barierelor economice. Mulțumesc foarte mult! Din Spania, Mar Angulo. Vă mulțumesc, domnule președinte! sunt convinsă că ocuparea forței de muncă este cea mai bună politică socială. Experiența Spaniei și lecțiile învățate în ultimii patru ani arată acest lucru. Nu există politică socială fără o îndrumare corespunzătoare a politicii economice. În acești ultimi patru ani, guvernul și-a asumat angajamentul pentru a echilibra bugetul public dezbaterea trebuie să se concentreze și asupra faptului că țara mea se confrunta cu un deficit care pur și simplu sufoca dezvoltarea economică. Corectarea acestor dezechilibre și corectarea balanței de plăți a permis uh, să menținem statul de bunăstare, contribuțiile sociale și în același timp să schimbăm cursul uh, în loc de um, recesiune recesiunea economică să mergem înspre dezvoltare economică. Eu cred că dezvoltarea va fi una socială cu cât va fi mai capabilă să genereze locuri de muncă. Iată de ce un al doilea pilon al statului de bunăstare în Spania va fi dezvoltarea socială. Și o mare agendă de reforme începe cu uh, reforma pieței muncii. În Spania s-au creat locuri de muncă chiar uh, înregistrându-se o rată a creșterii destul de slabă, de 1%. În Spania, în ultimii ani, uh, în ultimul an, de fapt, a crescut foarte mult ocuparea forței de muncă și asta se datorează unor uh, măsuri importante, măsuri de pildă destinate combaterii șomajului în rândul tinerilor. Știți că rata șomajului în rândul tinerilor este acum de 50%, însă au existat clipe când această rata șomajului a atins pragul de 55%. Închei, domnule președinte. Modelul social, inițiativa statelor membre, este foarte important, dar uh, la fel de important este și sprijinul din partea Uniunii Europene. Trebuie în același timp să dăm dovadă de flexibilitate care să permită reorientarea, redirecționarea fondurilor europene. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Urmează Vladimir Marinkovici din Serbia. Thank you, Mr. Chairman. Uh, first of all, thank you very much. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitația pe care ne-ați adresat-o. Suntem o țară neeuropeană și am venit aici, participăm și putem să intrăm în dialog cu colegii de la Parlamentul uh, European. Suntem pe cale să implementăm reforme structurale în țara noastră și am obținut deja rezultate foarte bune pentru a îmbunătăți mediul de afaceri. În țara noastră, anul trecut am atras multe investiții mari, substanțiale, investitori mari din Statele Unite, din Uniunea Europeană, din Emiratele Arabe și așa mai departe însă avem o mare problemă în continuare cu șomajul tinerilor, 40% în Serbia și deci situația este gravă, așa cum se întâmplă și în alte părți uh, în Balcanii de Vest, dar la noi este și mai grav. Anul 2016 la noi este anul antreprenoriatului, Doamna Vandenborg a, spus, a făcut o prezentare și aș avea niște uh, întrebări să-i adresez. Care ar fi stimulentele fiscale în Olanda pentru dezvoltarea afacerilor de tip startup? Și care este cea mai bună finanțare pentru aceste firme startup? Care sunt exemplele pe care le aveți uh, de la dumneavoastră din Olanda, din țările de jos? Vă mulțumesc foarte mult! Urmează ca ultim intervenient Neotis Kiliokis. Πρέπει να πω αγαπητοί συνάδελφοι ότι από μόνη της η αλλαγή... Mulțumesc, dragi colegi. Trebuie să spun că schimbarea discursurilor comisiei este ilustrarea tipică a faptului că s-a înrăutățit ceva, s-a înrăutățit, înrăutățit situația de pe piața muncii. Și cum se explică acest lucru? Prin politicile neoliberale pe care le-a dus Troica. Un capitalism sălbatic dictat de la Bruxelles, care nu face decât să promoveze privatizare, dereglementare, uh, și, din păcate, noua generație suferă de șomaj, de excluziune socială și de lipsă de perspectivă. Niciodată nu am avut un șomaj atât de mare în Europa și mai ales în sudul Europei și trebuie să ne întrebăm atunci când există doar criterii economice, doar economice, precum pactul de stabilitate, semestrul european și așa mai departe, de ce nu avem printre criterii și scăderea șomajului în rândul tinerilor? Atunci când luați hotărâri despre economia unei anumite țări, de ce nu luați în cont, în cont și acest lucru? E foarte ușor să faci discursuri frumoase și să spui că uh, reducerea șomajului în rândul tinerilor este o prioritate. Dar este o prioritate și a planului Juncker? Eu cred că până la urmă nu rămân decât vorbe în vânt, pentru că doar sectorul privat poate să facă economia să redemareze. Din aceste 300 de miliarde, 280 ar trebui să fie puse la dispoziția sectorului privat. Ideea lui Juncker însă inițial era diferită. se vorbea despre 70 de miliarde uh, care au provenit din bugetul UE, dar de fapt au fost luate de la alte proiecte europene, precum Orizont 2020 sau de la uh, Facilitatea um, pentru Conectarea Europei. Deci nu erau bani noi care urmau să fie investiți. Am avea nevoie de cu adevărat noi investiții pentru a crea locuri de muncă demne de acest nume și care să ne permită să trăim în demnitate. Să existe programe europene a căror scop să fie exact crearea acestor locuri de muncă, să avem o strategie publică integrată. Și atunci se vor crea și condițiile necesare pentru a permite sectorului privat să investească dar statul este primul care trebuie să intervină și apoi avem nevoie și de o strategie care să garanteze um, respectarea condițiilor de muncă colectivă, a contractelor de muncă colectivă și să nu ne mulțumim doar cu crearea de uh, locuri de muncă. Mulțumim. Acum avem uh, timp suficient uh, pentru a le permite invitațiilor noștri să răspundă. De cât timp aveți nevoie? Haideți să începem cu 5 minute pentru fiecare. Da? Cine începe? Vă rog. Este debatul care která tady padla, která tady proběhla, eh, na prvním místě jsou nová pracovní místa, správně. To je podle mě... Vă mulțumesc. Da, tot vorbim despre crearea de locuri de muncă noi, prioritatea numai unu, numărul 1. Însă de unde să vină aceste locuri de muncă? Unii spun că poate că serviciile de îngrijire pentru bătrâni, de pildă, ar putea să creeze astfel de locuri de muncă. Iată, sunt sectoare care sunt în creștere astăzi și mulți tineri găsesc de muncă, dar nu suficient. În Republica Cehă aveam un fel de consiliu pentru dezvoltarea resurselor umane. De fapt, erau consilii care erau și regionale și care încercau să vadă care ar fi nevoile pe piața muncii pe o perioadă de 5 ani. Aveam uh, programe de recalificare care să învețe pe oameni uh, noi meserii, să le dea noi calificări. Însă, uneori, chiar și după ce se reorientau și se recalificau profesional, tot nu găseau cu ușurință un loc de muncă. Așadar, trebuie să avem o abordare inteligentă și să ne bazăm pe previziuni, pe previziuni însă în mod uh, inteligent. Apoi, o altă chestiune Problema lucrătorilor uh, ilegali a fost o mare problemă cu care ne-am confruntat noi în uh, Cehia în ultimii ani și noi am uh, mizat mult pe inspecțiile de muncă și este foarte clar că acești uh, muncitori ilegali sau la negru nu mai sunt o problemă astăzi, mai puțin în orice caz decât țări cum ar fi Spania. Ce posibilități am mai avea? Investiții în infrastructuri, de pildă. Astăzi avem un nivel destul de bun de infrastructuri, de investiții în infrastructuri în Cehia și asta creează multe oportunități pentru multe locuri de muncă și ne ajută să avem un șomaj uh, destul de scăzut, însă bineînțeles că nu sunt modele care pot fi copiate peste tot. Ele nu pot să fie la fel de eficiente ca în țara mea dacă sunt transpuse în altă țară. În orice caz, cam acolo ar trebui să se îndrepte banii europeni și banii în general. Trebuie neapărat să uh, controlăm uh, șomajul, să reducem și dacă nu vom reuși asta peste câțiva ani, peste câțiva ani, este clar că neîncrederea oamenilor în sistem, în guvernele noastre, se va accentua. Și asta înseamnă și să se dea apă la moară extremismului politic. Iată, este foarte greu să găsești uh, soluția adecvată, soluția cea bună și nu știu. Este foarte clar că la noi în Cehia nu nici putem închipui rata șomajului pe care o avem în anumite țări membre. Mulțumesc foarte mult, da, o să vorbesc uh, în limba neerlandeză. Vreau să vă spun că țările de jos nu sunt o țară cunoscută pe, neapărat pentru sistemul său de securitate sau de asigurări sociale. Deși noi avem un sistem de asigurări și alocații foarte bun, pe de altă parte avem și o economie concurențială și putem să demonstrăm că cele două nu se bag cap în cap. Unii au spus că nu se poate să ai și economie și parte socială. Eu vreau să demonstrez, prin exemplu țării mele, contrariul. Uh, Însă trebuie ca acest sistem să fie menținut, să fie cultivat, să ne gândim la viitorul său. Însă, în ultima vreme, în țările de jos, am cunoscut o serie de guverne de coaliție. Adică noi a trebuit să lucrăm cu socialiștii. Știți bine că liberalii și socialiștii uh, nu prea se înțeleg, în orice caz nou Parlamentul nostru olandez, în sfârșit, atrăgând un nou partid din opoziție, am reușit să reformăm uh, sănătatea, asigurările sociale și pensiile, ceea ce înseamnă că un guvern de unitate națională poate să facă lucruri cu condiția să fie activ și să nu accepte să, să îi se dicteze de la Bruxelles și să facă lucrurile așa cum trebuie. Dar n-a fost ușor. N-a fost ușor. Astăzi avem 6% șomaj, e adevărat, dar foarte mulți tineri sunt în șomaj la noi. Iar cei de peste 50 de ani, de asemenea, sunt oameni care atunci când, de pildă, firma lor Uh, face, dă faliment, uh, ei sunt cei care sunt primii dați afară. De asemenea, la noi avem foarte mulți uh, lucrători independenți, profesiuni liberale. Asta înseamnă că piața muncii este mai flexibilă, însă trebuie să luptăm împotriva celor falși lucrători independenți. Aici este o chestiune de legislație. Sunt convinsă că mulți dintre dumneavoastră își doresc faimoasele contracte pe durată nedeterminată, dar asta este trecutul. Trebuie un sistem, da, cu stabilitate, cu certitudini, dar și un sistem flexibil, adică să înțelegi că nu poți să păstrezi același loc de muncă toată viața. Trebuie să găsim uh, un cadru în care uh, persoanele să poată să fie flexibile pentru a se face față schimbărilor pe piața muncii. Și asta facem și noi, încercăm să facem și noi în țările de jos. Dar de ce asta? Pentru că știm că peste 10 ani, cel puțin jumătate din locurile de muncă actuale nici nu vor mai exista. Peste 10 ani, jumătate din populația noastră activă va activa în alte sectoare. Poate unele nici nu au fost inventate încă. Nici nu știm deci cum doriți contracte cu durată nedeterminată în aceste condiții? Eu cred că trebuie să fim uh, realiști. Mai mult decât atât, firmele, întreprinderile creează locuri de muncă și nu autoritățile statului. Pentru că dacă s-ar întâmpla așa, mai mult se grevează bugetul. Firmele sunt cele care creează uh, Uh, locuri de muncă, dar bineînțeles în cooperare cu autoritățile publice locale. De aceea ne dorim aceste proiecte de orașe inteligente. Ne trebuie o bună formare, o bună amenajare a teritoriului și uh, locuri de muncă performante. În sfârșit, uh, un coleg deputat serb, sârb m-a întrebat cum să se finanțeze cel mai bine aceste firme la, înce la început startup-urile. Am remarcat că aceste startup-uri și întreprinderile mici, micro nu prea sunt cu ușurință finanțate, nu prea găsesc cu ușurință credite. Uh, și atunci noi am creat uh, ceea ce se numește o facilitate pentru acestea, adică un ajutor legal care le ajută pe aceste întreprinderi o parte din riscuri sunt asumate de întreprinderi de domeniul uh, public, asta pentru ca băncile să, să împrumute mai cu ușurință. Tot nu s-a întâmplat asta. Uh, și atunci aceste firme s-au orientat către alte forme de finanțare, nu de la bănci, de pildă acel crowdfunding. Și de asemenea s-au orientat către alte investiții. Uh, au cerut altor investitori să vină și să investească în firmele lor. În orice caz, multe lume spune că peste 20 de ani uh, nici nu o să mai fie cazul ca băncile să financeze economia. Deci, în loc să ne culcăm pe laurii trecutului, ar trebui să facem uh, față provocărilor viitorului. Nu sunt de acord cu ce a spus doamna Agea, cum că nu suntem în stare să răspundem acestor provocări în Europa astăzi. Nu e adevărat. Avem o piață dinamică, remarcabilă, o mână de lucru bine formată, competentă și cred Tocmai că noi, europenii, am demonstrat și cred că e vorba aici de toate țările noastre, cred că am demonstrat că suntem gata să răspundem acestor provocări. Vorbim despre concurența dinspre China. Da, e adevărat, e o concurență feroce. Însă noi, țările de jos, am relocalizat locuri de muncă înapoi în Olanda pentru că uh, lucra mai bine decât chinezii, nu neapărat mai ieftin. Deci calitate și nu cantitate. Dacă universitățile sunt stimulate și ajutate să facă cercetare fundamentală, dacă apoi ai forță de lucru, mână de lucru care ajunge pe piața muncii, atunci există o, rețea, o sinergie între întreprinderi, uh, um, oameni și uh, universități și astfel se stimulează productivitatea și poți să fii mai productiv decât China. Formarea mâinii de lucru este foarte importantă. Dacă ea nu e bine formată, atunci lucrurile sunt pierdute din start, pentru că după aia se face un fel de supralicitare la nivelul salariilor. Iar noi ce dorim este să câștigăm bătălia productivității, să avem o populație formată, flexibilă, bine antrenată, competentă. Asta înseamnă că în fiecare zi trebuie să facem un exercițiu de reflexie, să ne revedem în permanență prioritățile, însă eu sunt convinsă că vom reuși. În orice caz, este foarte clar că, clar că ne așteaptă multe bătălii pe care, cu siguranță, vom încerca să le câștigăm. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc pentru aceste remarci finale. Cred că discuția noastră arată foarte clar că e nevoie de investiții publice și private în infrastructură strategică, în uh, educație, în cercetare și dezvoltare, trebuie să investim mai mult în startups, da, foarte bine. În al doilea rând trebuie să ne întrebăm cum finanțăm toate acestea. Și aici ideea lui Juncker uh, nu e chiar atât de rea. Și anume că mm, punem bazele unui plan european de investiții. Ei bine, cum finanțăm acest plan? Eu sunt convins că acest plan nu se face prin redirecționarea fondurilor deja existente la bugetul european, ci doar dacă sunt uh, injectate fonduri noi și dacă sunt incluși investitorii privați. Vorbim, de pildă, cercetătorii economici vorbesc Um, de o anvelopă financiară pentru investiții care poate veni din partea marilor investitori privați. E bine că în sfârșit s-a recunoscut acest lucru. Cred că planul Juncker este până acum subfinanțat, atât la nivel european cât și la nivel național. Trebuie să ne gândim la toate aceste niveluri cum putem uh, pune în aplicare în mod solidar acest obiectiv al creșterii investițiilor, investiții care în cel din urmă să ducă la crearea de noi locuri de muncă. Încă observație în acest context, cred că la nivel european trebuie să ne gândim cum putem folosi uh, acele fonduri din, uh, fond, din Fondul Social European să le punem la dispoziția acelor țări care se confruntă, care au fost puternic lovite de crize de criză, îmi cer scuze, uh, să le punem aceste fonduri la dispoziție cât se poate de repede, fără a le pune obstacole administrative în cale. Um, aș vrea să mai fac observații la care Brigitte aproape că m-a invitat. Spuneai că peste 30-40 de ani, 40% din locurile de muncă de astăzi nici măcar nu vor mai exista. Unii spun 30%, alții spun 40%. Cred că nu contează. De fapt, ă, trebuie să ne concentrăm asupra ideii. Nu putem prezice viitorul, nu avem un glob de cristal. Însă e important, cercetătorii arată foarte clar că prin investiția, prin ă, revoluția industrială care a început, prin digitalizare, în următorii 20 de ani, vom asista la o creștere a productivității de 30 până la 40%. E vorba de o creștere a productivității mai mare decât s-a înregistrat în Germania, de pildă, în ultimii 25 de ani. Vom discuta atunci despre, cu siguranță, alte capitole, despre alte modalități de a asigura locuri de muncă atunci, bineînțeles, nici nu va mai trebui să discutăm despre strategia 2020 pentru ocuparea forței de muncă. Atunci, bineînțeles, vor apărea noi locuri de muncă, noi meserii și care vor face uh, ca situația să se schimbe. Eu unul nu sunt <laughs> extraordinar de optimist. Nu cred că e un lucru ce se va întâmpla de la sine, ci cred că ține de răspunderea noastră să conturăm la nivel politic evoluția acestui proces. Iată de ce, la nivel național, la nivel european, nu trebuie să spunem, da, totul va fi bine. Nu, ci trebuie să ne orientăm foarte clar care sunt acele sectoare productive și trebuie să ne gândim cum le, vor, le vom putea crea oamenilor locuri de muncă din care să poată trăi. Iată, îi mulțumesc uh, lui Brigitte Vandenburg și lui Iaroslav Savadil pentru intervențiile dumnealor, pentru participarea dumnealor și vă mulțumesc și dumneavoastră. Ședința s-a închis. Ne vedem în această seară la cină și mâine la o altă dezbatere în Parlamentul European. Vă mulțumesc!